uh, vor fi uh, puse pe site-ul nostru internet și pe site-ul internet al direcției Sanco. În primul rând trebuie să adoptăm în mod oficial ordinea de zi, o consider adoptată. Nu cred că avem procese verbale de adoptat, nu am comunicări în afară de cele făcute adineauri, așa încât haideți să trecem la primul punct propriu zis, și vă reamintesc că această este vorba de un studiu în legătură cu funcționarea pieței unice. Urmează activității comisiei noastre, pentru care este important să înțeleagă preocupările cetățenilor în legătură cu accesul la piața unică și, în general, face parte din inițiativa noastră de a îmbunătăți politicile, pentru că acestea trebuie să fie bazate pe probe. Cei dintre dumneavoastră care ați fost aici în mandatul anterior Uh, vă amintiți că Anna Head a avut un raport extrem de important în legătură cu tabloul de bord și doamna Head a participat la toate reuniunile împreună cu mine și cu câțiva alții și de aceea îi urez și lui David bun venit la comisia noastră. Este vorba de acest raport și acum vă dau ocazia să ne spuneți ce se află în raportul respectiv. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta munca noastră. Sunt disponibile exemplare ale acestui tablou de bord în sală, care și raportul a fost tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Dacă putem vedea primul slide. Vă, reaminti, vă reamintesc motivul uh, monitorizării pieței interne din punct de vedere al cetățenilor. Să nu uităm că consumatorii reprezintă 56% din PIB-ul Uniunii Europene, o parte extrem de mare a economiei care depinde de bunele decizii ale consumatorilor consumatorii care dețin instrumentele și aptitudinile necesare pentru a înțelege alegerile care le stau la dispoziție pot să răsplătească uh, furnizorii de servicii eficienți și inovatori. Și vrem să susținem acest tip de economie în care producătorii eficienți și furnizorii de servicii sunt recompensați prin cerere din partea consumatorilor. Dacă consumatorii nu pot să facă acest uh, lucru, atunci piețele se distorsionează. Și am aici un citat uh, din laureații premiului Nobel, care spun că dacă consumatorii nu pot să aleagă ușor și dacă costurile de cercetare și de căutare devin prea mari, atunci piața se transformă într-una de monopol. Astfel, trebuie să le permitem consumatorilor să identifice cea mai bună calitate la prețul cel mai mic. Este foarte important acest lucru pentru ca uh, concurența pe piața internă să funcționeze. Știm de asemenea că consumatorii informați pot să uh, preia conducerea uh, inițiativelor de inovare. Cele mai bune inițiative sunt cele care integrează răspunsurile și opiniile consumatorilor pentru a lansa noi produse. De asemenea, acum când încrederea consumatorilor nu este foarte mare în statele membre, consumatorii pot să cheltuiască bani și să cumpere produse noi dacă li se pare că legile de protecție a consumatorului se aplică bine. Deci este important să ne asigurăm și de acest lucru. Bunăstarea consumatorului trebuie să stea în centrul pieței unice, nu doar pentru uh, dezvoltare și concurență, ci și pentru bunăstarea cetățenilor. Pentru că dacă oferta este prea complexă, dacă există prea multe informații, dacă există practici comerciale incorrecte, acest lucru dăunează consumatorului și pentru prima dată am măsurat cantitativ aceste pierderi care, în mod foarte conservator, uh, reprezintă 0,3% din PIB-ul european uh, care iese din buzunarul consumatorilor. Avem două tablouri de bord pe an cu obiective ușor diferite. Un tablou din toamnă care uh, privește piețele care sunt piețele care dezamăgesc consumatorii. tabloul din primăvară, care va ieși în martie, examinează două fațete ale pieței interne. Aspectul agendei digitale al comerțului electronic transfrontalier, cât de departe am ajuns în progresul spre obiectivele respective și, în al doilea rând, condițiile de care se bucură consumatorii naționali. Pentru că sănătatea pieței unice depinde de ceea ce fac autoritățile naționale. Și dacă autoritățile nu, își, nu se achită de responsabilități, atunci consumatorii suferă și ei. Tabloul de bord pe care îl aveți în fața dumneavoastră astăzi, publicat în octombrie anul trecut, pentru prima dată califică cele 50 cele mai importante piețe pentru consumatori, care reprezintă 60% din bugetul consumatorilor și am găsit 50 de piețe în cele 27 de state membre. Am făcut acest lucru printr-un uh, studiu unic prin care i-am întrebat pe consumatorii cu o experiență de uh, tranzacții recente. Am găsit persoane care au cumpărat ceva recent pentru, pe fiecare piață, deci consumatori care știu despre ce este vorba. Și le-am pus câteva uh, întrebări cruciale. I-am întrebat dacă era ușor să compare ofertele, produsele și companiile. Pentru a ne întoarce la citatul din laureații premiului Nobel, dacă este uh, Nobel. Dacă este greu să faci o comparație, atunci piața funcționează ca un monopol. I-am întrebat pe consumatori dacă au încredere în companiile respective că acele companii vor respecta uh, protecția consumatorului. Pentru că a, dacă încrederea consumatorului este scăzută, atunci uh, companiilor noi le va fi mai greu să intre pe piață. Și am privit și problemele și plângerile înregistrate, dacă au apărut probleme. La piața serviciilor am examinat și trecerea la un alt serviciu. Dacă consumatorii trec la un alt serviciu, dacă pot să o facă, acesta este un semn de bună concurență pe piață. Dacă nu pot să treacă la un alt serviciu, atunci înseamnă că ceva nu funcționează. Am examinat și pieț- prețurile pentru a vedea dacă există convergență sau divergență a prețurilor ca în, ca rezultat am lansat două studii aprofundate uh, pe piața pentru carne și pentru servicii de internet. Aceste tab- tabele de bord examinează locurile unde există probleme pe piața unică și am lansat studii pentru a vedea în profunzime de ce aceste piețe nu îi mulțumesc pe consumatori și am generat recomandări de politici. În centrul tab- tabloului de bord veți vedea aceste uh, note care sunt acordate celor 50 de piețe și concluzia este că există probleme în ceea ce privește serviciile de interes general, uh, serviciile de interes financiar, uh, piețele telecomunicații, piețele financiare, piețele de telecomunicații, acestea sunt, primesc cele mai de transport, primesc cele mai mici note. Aici există probleme. Uh, piețele bunurilor uh, au note mai bune, ceea ce înseamnă că au o poziție pe piață mai bună. Aici, în această imagine, pe care o puteți examina mai în detaliu, puteți să vedeți ce examinăm în ceea ce privește prețurile. Uh, vedem unde prețurile sunt divergente, divergente în piața internă, însă poate să existe o divergență a prețurilor din motive bune, cum ar fi costurile de trai care sunt diferite și care au un impact asupra prețurilor. Așa încât am uh, examinat cum diverg prețurile respective și cum se relaționează divergențele cu diferențele de venituri. În dreapta, jos, sunt serviciile cum ar fi conturi curente de internet și unde prețurile diferă foarte mult în Uniunea Europeană și aceste diferențe nu sunt legate de diferențele economice. În statele mai scumpe, prețurile diferă foarte mult de statele unde există standarde de trai mai scăzute. Ne îngrijorează uh, atunci când există diferențe foarte mari, însă care nu sunt justificate de uh, diferențele în salarii. Acest lucru sugerează că există probleme de concurență sau de integrare pe piața unică. După cum am spus, am uh, făcut două studii în legătură cu serviciile de internet și sectorul cărnii. Cu aceste date încercăm să folosim indexurile la mm, nivel național. În documentul dumneavoastră veți găsi același index pentru fiecare stat membru. Toate datele noastre trebuie să fie la fel de utile la nivel național sau european. Puteți căuta uh, statul dumneavoastră și veți vedea ce au răspuns consumatorii din statul dumneavoastră că, și care sunt sectoarele deficitare. Uh, folosim datele respective pentru a prioritiza acțiunile la nivel național. De asemenea, am contactat unele sectoare care nu au performanțe bune la nivel european pentru a vedea dacă există modalități de a îmbunătăți performanțele. Am uh, încercat să îmbunătățim și datele colectate, în special în ceea ce privește plângerile consumatorului, uh, când și am început să introducem o bază unică care să conțină fiecare plângere a consumatorilor din Uniunea Europeană pentru a înțelege cel mai bine unde se află problemele. Și în, cel, în, în ultimul rând, în ceea ce privește prețurile, încă nu înțelegem perfect uh, relația între economie și prețuri, însă conlucrăm cu uh, autoritățile naționale pentru a vedea mai bine corelarea. Există două stadii, avem monitorizarea prin tabloul de bord și după aceea, în profunzime, încercăm să vedem ce se întâmple pe piețele care uh, au rezultatele cele mai proaste. Am uh, făcut acest lucru în ceea ce privește taxele pentru Uh, conturile bancare. Există diferențe majore chiar între state cum ar fi Franța și Belgia, date care au fost preluate la nivel național și european. Există un dialog cu sectorul bancar pentru a îmbunătăți transparența și compara, compara, comparabilitatea uh, taxelor bancare. Și sectorul investițiilor era piața care avea cele mai Uh, proaste rezultate, aici consumatorii aveau cele mai mari probleme. Recent am făcut un studiu prin care am încercat să înțelegem mai bine felul în care iau consumatorii decizii. Studiul a fost publicat în noiembrie și am identificat câteva concluzii importante despre felul în care putem îmbunătăți informația și structura informației acordate consumatorilor pentru ca aceștia să poată, facă, să poată alege mai bine, pentru că mai puțin de 2% din consumatori au putut să ia cea mai bună decizie de investiții pentru cazul lor. Deci există o problemă majoră pe piața investițiilor. Cercetarea Studiul este, uh, full, studiul este folosit pentru uh, dezvoltarea unor noi propuneri. Uh, aceste teste de comportament sperăm să ne poată permite să reglementăm piața pentru a permite consumatorilor să ia cele mai bune decizii. Un alt studiu în legătură cu electricitatea ne-a arătat că dacă consumatorii trec la un alt furnizor, economisesc în jur de 100 de euro în medie. Deci 13 miliarde de euro care sunt plătiți în plus din cauza faptului că piața este atât de încălcită și este greu să estimezi cât ar trebui să plătești. Am făcut astfel câteva recomandări practice susținute de către Consiliul pentru energie la sfârșitul anului trecut pentru a ușura alegerea consumatorului. Și cred că și domnul Așilver va fi interesat de acest studiu. Încercăm să vedem de ce comerțul electronic nu a a avut un succes atât de mare în unele state membre ca și în alte state membre sau ca în Statele Unite. Lucrăm pe un studiu care va fi publicat mai târziu acest an pentru a vedea mai în profunzime care sunt problemele legate de comerțul electronic. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, da, și eu cred că merită o rundă de aplauze pentru prezentare. Nu doar David, ci întreaga echipă a sa merită aplauze pentru munca întrepunsă. Iată, cu toții aveți uh, copiile prezentării în fața dumneavoastră pentru detalii. Unele probleme ilustrate, de exemplu, tel, piața telecomunicațiilor, serviciilor de bandă largă, ne, sunt extrem de importante și relevante pentru ceea ce facem noi. Uh, suntem presați de timp, dar uh, pot interveni colegii care au întrebări. Domnul Roșfor, doamna Styler. Domnul Roșfor are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aplauzele pentru ca, pe care le-ați primit arată interesul manifestat de noi pentru aceste lucrări. Este o incontestabilă îmbunătățire față de documentul precedent, <clears throat> studiul precedent și cred că trebuie să spunem clar, e un lucru extrem de pozitiv. Cu toate acestea aș vrea să arăt că trebuie ca în paralel cu îmbunătățirea realizării acestui document să avem un pic de comunicare în jurul documentului. El să nu fie aplaudat doar aici în Parlament, trebuie ca Comisia să facă eforturi de popularizare, să ajungă până la consumator, pentru că Mm, nu trebuie să, mm, să zicem, uh, faci ceva în locul consumatorului, trebuie ca consumatorul să înțeleagă lucrurile, să aibă acces la informații, este esențial și ca întreprinderile să lucreze în domeniul inovației, pentru că, fiind specialist în economie, vreau să <clears throat> fac un complement, un supliment aici ce s-a spus despre laureatul Premiului Nobel, dacă trebuie să luptăm împotriva pozițiilor de monopol care sunt rele pentru consumatori, dar trebuie să apărăm capacitatea întreprinderilor de, de a avea profituri uh, plus valori interesante ceea ce se face prin inovație. Cu aceasta se uh, recuperează ce se dă consumatorului din cauza concurenței. Vreau să spun că, în mod fundamental, acest document trece de la o listă de plângeri, e vorba de o bună înțelegere a piețelor, mi se pare interesant contribuția în ce privește caracterul de um, a face o comparație a acestor oferte și o, o întrebare pe care o adresez și sunt gata să intervin în țara mea dacă sunt probleme în acest sens. Am fost uh, șocat că, în special, tabelele din anexă cu privire la prețuri, există țări care par să nu furnizeze datele există spații goale la coloanele unor produse la anumite țări. Nu o să spun lista țărilor pentru care nu există cifre, o să menționez doar Franța. Sunt genat puțin pentru că lipsesc multe cifre, multe date din Franța. Există probleme de furnizare, putem face ceva ca toate țările să furnizeze într-adevăr date. <clears throat> din simpatie pentru colegi, nu o să menționez alte țări, dar mai sunt ca vreo două sau trei pe care nu le voi menționa. Mulțumesc. Foarte multă diplomație din partea noastră, însă am luat notă de acest punct. Sunt convins că veți putea influența guvernul francez în acest sens. Doamna Steiler, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru excelenta prezentare. Aș avea o întrebare. Ați discutat despre nevoia ca statele membre să coopereze. Întrebarea mea se referă la reducerile bugetare din statele membre din cauza crizei. Astea afectează informațiile pe care dumneavoastră le primiți. Este un aspect extrem de important, în opinia mea. De asemenea, v-aș întreba dacă veți merge cu această prezentare și la Econ, fiindcă discutăm despre produse financiare. Ați uh, menționat revizuirea PRIPS. Uh, este foarte important acest subiect și pare să fie legat totuși de activitatea Comisiei Econ. Mulțumesc. Da, o foarte bună remarcă, spune președintele. Cred că și colegii noștri de la Econ ar putea beneficia de aceste informații. Există alte comentarii în sală? Nu. Uh, David Mayer, dorești să răspunzi la observațiile făcute? Da. Mulțumesc. Domnule Rochefort, sunt de acord. Nu am făcut suficient pentru a îmbunătăți activitatea de comunicare în ceea ce privește activitatea noastră. Am discutat cu jurnaliștii, cu organizația pentru protecția consumatorilor din statele membre, însă este foarte adevărat că mai sunt lucruri de făcut pentru a publica aceste informații, pentru a sensibiliza publicul și mizăm și pe activitatea noastră în acest sens. Avem lucruri de transmis și putem să îmbunătățim comunicarea. În ceea ce privește datele obținute. Acestea uh, sunt uh, colectate în primul rând de oficiile de statistică, însă problema este că aceste date nu pot fi publicate de către noi. Deci, ați putea interveni pe lângă oficiile naționale, birourile naționale de statistică. Ar fi o intervenție binevenită. În ceea ce privește reducerea bugetare din statele membre, majoritatea datelor prezentate acum în tabloul de bord au fost date obținute de către noi uh, utilizând uh, bugetul comunitar și făcând referire la programul uh, pentru consumatori. Deci, în acest caz, este vizat strict bugetul comunitar. Referitor la tabloul de bord ce va ieși acum în primăvară, per ansamblu, țin să spun că statele membre au fost dispuse să comunice, ne-au oferit date, în special în ceea ce privește implementarea. I-am întrebat câți inspectori au, care este uh, bugetul pentru implementarea programelor de protecție a consumatorilor, cât durează inspecțiile și așa mai departe. Este o activitate asiduă, dar uh, în general rezultatul a fost bun. Prin uh, datele obținute ar trebui să fim în măsură să spunem dacă reducerea bugetare pun în pericol piața internă și funcționarea acesteia. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat la nivelul inspecțiilor, pentru că dacă s-a renunțat uh, la activitatea inspectorilor, atunci cu siguranță va exista un pericol la nivelul pieței uh, de consum. Deci, trebuie ca mai întâi să avem aceste date, să le analizăm și apoi să vedem care sunt implicațiile asupra integrității pieței unice. Nu intenționăm să prezentăm tabloul de bord la alte comisii, dar este o idee foarte bună ce a sugerat dumneavoastră, nu doar în ceea ce privește Econ uh, și servicii financiare, și în ceea ce privește pachetul Telecom. Iată, aceste sectoare cred că vor fi uh, mereu problematice pentru protecția consumatorilor. Mulțumesc. Președintele, regret că nu avem mai mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc. Consider că dumneavoastră ați făcut referire la Eh, câteva aspecte cheie. Domnule Roșfor, aș dori să mă adresez și eu domnului Meier înainte să o faceți iarăși dumneavoastră. În ceea ce privește sistemul telecomun... Eh, piața telecomunicațiilor, comisia noastră este responsabilă pentru serviciile universale în acest sector. Și discutăm despre compararea prețurilor, despre modul în care este structurat acest sector. Deci, toate aceste informații ne sunt extrem de utile, mai ales pentru noul corp de reg uh, regulatori europeni pentru telecomunicații, pentru că și aceștia au acum sarcina importantă de a implementa uh, directiva privind protecția consumatorilor și drepturile consumatorilor. Am fost raportor de la comisia aceasta pentru acest subiect și aș vrea să mă asigur că totul funcționează. Uh, vă Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. A durat ceva până ați venit în rândul nostru să prezentați uh, raportul în octombrie. Trebuie să vedem cum anume vom face pe mai departe să vă alocăm un slot mai repede pentru următorul tablou de bord din primăvară, fiindcă ne interesează acest subiect și cu siguranță colegii noștri uh, vă vor putea sugera cum anume puteți să diseminați raportul respectiv. Iată, foarte frumos putem să facem trecerea la următorul schimb de vederi care se referă la un raport din proprie inițiativă unde raportoare este doamna Silvana Rapti. Eu răm bun venit. Este primul raport de la, la comisia noastră de când ni s-a alăturat și vine ca un răspuns la faptul că Comisia Europeană analizează serviciul universal Avem directiva privind servicii universale și drepturile consumatorilor. Și aici discutăm despre finanțarea serviciilor universale și accesul la aceste servicii. Pachetul Telecom nu a abordat aceste subiecte și noi, la vremea respectivă, nu am depus amendamente pe, acest, pe această temă. Acum însă se poartă din nou dezbateri și am considerat că este oportun să intervenim și noi la nivel politic pentru a vedea la ce reforme se mai gândește Comisia în cel ce urmează. Prin urmare, raportul doamnei Rapti dorește să aducă o contribuție de la dezbaterea politică. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei Rapti pentru ca aceasta să ne spună cum a abordat subiectul, ce vrea să ne comunice, după care doamna Tun, doamna Parvanov, Parvanova, domnul Camfer nu este aici, dar poate doamna Râle va vorbi, cu toți în calitate de raportori în umbră. și eu, în calitate de raportor din umbră, voi interveni. Domnul um, Monti, un prieten al comisiei noastre de la DigiSanco, este alături de noi. Urăm bun venit! Este pentru prima dată când vine uh, la uh, comisia noastră ca șef de um, unitate, de direcție. Doamna raportoare are cuvântul, doamna Rapti. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că avem două premiere. Mai întâi în ceea ce privește reprezentarea și apoi în ceea ce privește faptul că am eu pentru prima dată un raport. Este foarte bine că avem acest subiect pe ordinea de zi. Mă gândesc la diferitele aspecte vizate aici și constat că putem să ne reamintim ce s-a discutat la ultimul studiu. Știm cu toții, trecem printr-o perioadă de criză și trebuie să nu uităm că vrem să protejăm interesele consumatorilor. Raportul de față este un, unul care vizează serviciul universal și numărul de urgență 112. Și sunt onorată că am primit acest dosar. Sunt, este vorba despre două teme extrem de importante care pot fi tratate individual, dar și în, com, la comun. Pentru a utiliza numărul 112, din punct de vedere tehnic, cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să o facă. În acest sens, vreau să mă concentrez asupra două aspecte în prezentarea mea. Încep mai întâi cu serviciul universal. Discutăm despre un lucru util și bine justificat, însă nu este un lucru și de la sine înțeles. Nu este un serviciu care vine mereu în interesul cetățeanului și acum dorim să oferim ce este mai bun pentru cetățeni. Asta nu doar din perspectiva serviciilor în sine și calității acestora, ci și din punct de vedere economic. Tocmai pentru că trecem printr-o perioadă de criză, trebuie să facem ce este mai bun pentru cetățenii noștri, fără ca aceștia să suporte costuri covârșitoare. Discutăm despre intervenția uh, în domenii în care nu este necesar să apară costuri adiționale. Am constatat că serviciul universal este obligatoriu acesta trebuie să parvină fiecărui cetățean în parte. Trebuie să aibă oarecare calitate și un preț accesibil. Ce înseamnă acest lucru? Avem nevoie de rețele fixe, de telefonie și avem nevoie de acces la internet. Aceste lucruri trebuie să fie garantate. În al doilea rând, trebuie așadar să avem telefoane publice simplu în teorie, dar nu este foarte simplu și în practică. De asemenea, trebuie să ținem cont și de persoanele cu nevoi speciale. Uh, raportarea se scuză în față de interpreți și spune că se va strădui să vorbească mai rar. Așadar, uh, consider că serviciul universal trebuie verificat odată la trei ani. De ce? Fiindcă apar uh, Uh, schimbări tehnologice, schimbări sociale și schimbări la nivelul pieței în sine. În anul 2009 am avut o directivă privind serviciile universale în care s-a ținut cont în special de grupele mai sensibile. Există anumite marje uh, pentru ca directiva respectivă să fie implementată în statele membre până cel târziu în 2011. Acum însă avem un raport din proprie inițiativă. Este deja luna februarie. Ce înseamnă acest lucru? În practică nu știm concret dacă și cum a fost implementată această directivă, ce probleme, dacă au existat probleme și așa mai departe. Trebuie așadar să aflăm dacă serviciul universal este un serviciu satisfăcător pentru cetățeni. Trebuie să vedem dacă acesta a fost implementat ca atare, așa cum a fost prevăzut în directivă, sau dacă trebuie să facem pași adiționali și dacă da, care sunt aceștia. Trebuie să vedem dacă va fi nevoie să solicităm ca serviciul universal să fie oferit pe internet, internet de mare viteză. Trebuie să vedem dacă abordăm subiectul conexiunii în bandă largă sau nu la acest capitol directiva existentă ne oferă un instrumentar pentru a face o evaluare. Și aici avem două chestiuni. Odată, să vedem în ce măsură o mică parte din consumatori este discriminată din punct de vedere social. De ce nu pot fi utilizate anumite mijloace de care dispune majoritatea, de care dispun cetățenii în marea lor majoritate? Apoi, trebuie să vedem cum anume sunt implementate serviciile universale și cum profită de acestea toți cetățenii. Nu vreau să subestimez importanța agendei digitale. Este o agendă care poate să dinamizeze economia europeană și piața muncii. Un lucru care mi este foarte important, fiindcă, iată, activez și la Comisia pentru Ocupare. Sunt prezentă în acest domeniu. Aș dori să mă refer și la ceea ce ne spune Comisia. Chit că accesul la internet în bandă largă crește, în esență, unul din patru... Concluzia este că unul, la final unul din patru cetățeni are acces la acesta. Sigur, uh, conexiunea la internet costă. Și dacă aceasta costă prea mult și 8 din 10 cetățeni, 9 din 10 cetățeni nu utilizează această conexiune, ci o utilizează doar 1 din 4, atunci trebuie să reanalizăm acest aspect. Trebuie să facem investiții. Trebuie investite 275 de milioane de euro pentru ca viteza internetului în bandă largă să fie aceeași în Uniunea Europeană până în anul 2020. O activitate enormă, așadar. Și ajungem la încă un element cheie. Pentru că mai întâi am avut elementul cheie, internet în bandă largă, și acum trecem la celălalt element, finanțarea, fiindcă totul costă bani. Și automat se ivesc câteva întrebări. Oare putem să facem atâtea investiții pentru acest serviciu universal? Mai ales dacă avem uh, senzația că la urma urmei sunt vizate populat, uh, grupurile defavorizate. Ar trebui, poate, să privim serviciul universal separat ca parte din numeroasele motive care ne fac să ne gândim la investiția în uh, internet în bandă largă. Când discutăm despre internet în bandă largă, încă nu știm dacă, într-adevăr, toată lumea dorește să utilizeze internetul. Astăzi nu avem date concrete în ceea ce privește această investiție de 275 de milioane de euro și rentabilitatea acesteia și dacă acei bani vor fi utilizați ca atare pentru a îmbunătăți condițiile de pe piață. Poate că, din potrivă, vom avea o împovărare economică la final din cauza impozitărilor impuse cetățenilor. Deci, trebuie să fim foarte precauți și ar fi de dorit să avem un studiu de impact. Dacă nu mă înșel, avem alături de noi reprezentanții ai Comisiei. Mm, cred că rezultatele unui asemenea studiu de la Comisie ne-ar fi de mare ajutor. Până în anul 2010, în primăvară, știm că Comisia a inițiat discuții cu statele membre. Au fost abordate o serie de probleme. S-au analizat probleme la nivelul la sectorului public, sectorului privat, la nivelul autorităților naționale, furnizorilor locali și așa mai departe. Și s-au cumulat câteva aspecte comune care trebuiau abordate. Toate acestea au ilustrat o problemă, și anume, în ce măsură internetul în bandă largă este chiar util și în ce măsură este absolut necesar din punct de vedere tehnic, din punct de vedere comercial și așa mai departe. Am dori ca rezultatele noastre să se axeze pe principiul valoarea optimă pentru banii cheltuiți best value for money. Bun, am, acestea au fost informațiile despre serviciul universal. Trecem acum la numărul de urgență 112, care a fost introdus deja de ceva vreme. Mâine este ziua europeană a numărului 112. Nu știu dacă știați asta. Mă întreb dacă domnul președinte a făcut uh, această programare în mod uh, <clears throat> special sau nu. O să sărbătorim sau nu acest număr 112 în Grecia, dacă ies pe stradă, și întrebe cineva <clears throat> despre un număr, mi se răspunde dacă spui o să câștigați un cadou dacă <clears throat> cunoașteți numărul de urgență. Nu știu, oamenii nu o să știe care e numărul acesta. Primul obiectiv al raportului nostru este de a face publicitate acestui număr de urgență 112. Asta era prima idee. Dar apoi m-am răzgândit pentru că dacă facem publicitate pentru un număr și ca toți cetățenii europeni să înceapă să le utilizeze, <clears throat> vom constata că nu dispunem de rețelele de infrastructură necesară care să suporte nici măcar jumătate, nu totalitatea cetățenilor uh, europeni care o să sună la 112, nu o să poată să le răspundă cineva. Mă tem că nu, având în vedere infrastructura existentă astăzi. Deci apar noi idei care se leagă de ce face familia europeană, dar și ce fac statele membre. Acesta din urmă trebuie să efectueze o sarcină considerabilă când e vorba de numărul de urgență 112. E vorba de includerea organismelor de <clears throat> protecție și apărare civilă în ce privește asocierea la numărul 112. Persoana care sună la numărul 112 poate să contacteze, de exemplu, acest număr într-o țară și <clears throat> să se lovească de un zid, pentru că de fapt nu e nicio legătură cu cei de la apărarea civilă. Să luăm un exemplu și bat în lemn. Să zicem că la mine acasă izbucnește un incendiu. Sun la 112 și cer pompierii. Sun la 112 și spun, uite, trebuie să sunați la pompieri. Asta nu o să meargă trebuie să existe o legătură între cei de la protecția civilă cu numărul 112, astfel încât uh, cetățenii europeni să fie apărat nu doar când e un incendiu la el acasă, ci și când e în vacanță în alt stat membru, e undeva la munte, se rătăcește, se panichează, iar bate în lemn dacă cineva are o gravă problemă de sănătate și trebuie să vină ambulanța de urgență. La ce mă gândesc? Când e vorba la 112 e o altă problemă. Cu limba vorbită. Suntem 27 de state membre, considerăm cu toții că sau în fine, fiecare dintre noi consideră că limba e un vector esențial al civilizației și istoriei vorbim și predicăm multilingvismul și cu atât mai bine. Eu care vorbesc limba elenă, dacă mă găsesc, să zicem, în Danemarca și sun la 112, o să pot să vorbesc cu cineva în elenă sau trebuie neapărat să vorbesc engleză, franceză sau germană? Și vorbesc de acest triptic uh, al limbilor europene cele mai cunoscute. Putem preconiza servicii de interpretare, de traducere în fiecare stat membru? E doar un semn de întrebare. Sau creăm un centru la Bruxelles sau în altă parte, într-o altă țară unde se există un nucleu central al numărului 112, unde se va asigura interpretarea în limbile oficiale, cele 23, și celelalte centre vor fi deservite de acest nucleu central câte locuri de muncă se vor crea dacă în fiecare stat membru, în cele 27 de state membre, există, de exemplu, servicii în schimburi de 6 ore, facem toate calculele și în fiecare stat membru o să fie 552 de locuri de muncă și o să spune minunat, excelent, dar a, o să rezistăm în perioada de criză? Da, o să termin în curând, domnule președinte. Trebuie să ne mai gândim și la această problemă. În concluzie, o să spun următoarele. În ce privește 112, acest dosar trece prin domeniul informațiilor. Nu trebuie să fie un singur punct, trebuie să fie mai multe idei, sunt dispusă să-i ascult pe toți colegii sau ce părere au. Mai întâi, în școală, când începem în învățământul, putem deja încerca să înrădăcinăm toate aceste idei și reflexii în uh, creierul uh, elevilor, copii care vor fi adulții de mâine, apoi informațiile pentru turiști și apoi uh, paginile de internet ale organismelor de apărare civilă și administrații. Și închei spunând că în ce privește legătura la internetul de bandă largă, ea va putea deservi serviciul universal cetățenii numărul de urgență 112 și în același timp să devină și un instrument de dezvoltare, de creștere economică pentru toate țările, cu condiția ca noi să echilibrăm costurile și utilitatea. Și chiar o să închei, domnule președinte, spunând că voi asculta cu mare interes ce au de spus colegii și raportorii din umbra, precizând că nu e un raport de inițiativă din, al doamnei Silvana Rapti, ci din propria inițiativă a Comisiei Pieței Interne din Parlamentul European, e al nostru, al tuturor, e o muncă, un efort colectiv care poate să dea cele mai bune rezultate și mulțumesc președintelui pentru toleranță. Președintele, vă mulțumesc pentru <clears throat> o introducere cuprinzătoare cu o gamă largă de subiecte, arată înțelepciunea acestei comisii care a avut ideea de a face acest raport și așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră foarte mult. Suntem cam presați cu timpul, așa că încurajez raportorii fictivi, chiar și pe mine însumi, să vorbim foarte pe scurt. O să începem cu doamna Rozotin. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și doamnei Rapti. O să încerc să reacționez uh, pe două direcții. Mai întâi în ce privește numărul de urgență însuși. Acum un an, când Eurobarometrul i-a întrebat pe europeni despre numărul la care sună în caz de urgență, doar 25% dintre europeni au răspuns că sună la 112. Dar numărul există din 1992, dacă nu mă înșel, în câteva state membre. Rezultatele răspunsurilor de la 61 în Cehia până la doar 4% în Italia. Deci cea mai mare provocare în momentul actual, sunt de acord cu dumneavoastră, este să-i conștientizăm pe cetățeni, să-i facem pe ei să conștientizeze existența acestui serviciu foarte important. Sunt de acord cu dumneavoastră de asemenea că e nevoie de un efort mult mai mare de comunicare pentru a acoperi aceste lacune. Ați spus că statele membre au uh, o temă importantă de făcut Cred că și noi, ca eurodeputați, putem juca un rol foarte important în acest sens și avem o șansă deosebită mâine, când este ziua în care sărbătorim numărul 112. De multe ori e o problemă de viață și de moarte pentru cetățeni. Infrastructura există, numărul nu e utilizat pe scară suficient de largă. Atunci când călătorim dintr-un stat membru în altul. Informațiile din unele țări sunt foarte vizibile, în altele nu există deloc. Și eu l-am utilizat uh, de câteva ori și a funcționat, dar întotdeauna utilizez limba țării în care mă găsesc și a funcționat. Al doilea punct, definiția serviciului universal. Cerințele referitoare la 112 sunt conținute în directiva privind serviciul universal din 2002 și amendamentele din 2009. Dar cred că trebuie să utilizăm această ocazie care ne stă la dispoziție în redactarea acestui raport pentru a cere legislație europeană în domeniu. Ar trebui să fie actualizată cu nevoile cetățenilor cu ce se așteaptă ei în această lume a zilei de astăzi, în care tehnologia evoluează rapid și în permanență. Sunt convinsă că suntem cu toții de acord că <clears throat> internetul broadband cu costuri mici de roaming ar trebui să fie considerate, ambele ar trebui să fie considerate serviciu universal, ar trebui definite în directivă ca fiind un set minim de servicii de calitate precizată la care toți utilizatorii finali să aibă acces adecvat la un preț accesibil. Dar nu cu denaturarea concurenței. Sunt convinsă că suntem cu toții de acord că acum e mai pertinent ca niciodată în actualele uh, condiții economice deci ca internetul de mare viteză să fie la prețuri accesibile este o necesitate absolută pentru ca Europa să își revină de pe urma crizei economice să rămână competitivă pe viitor. Da, vreți să, să mă opresc, poate mă opresc chiar acum. Nu, v-am obligat dumneavoastră, v-ați deși să vă opriți. <clears throat> Începeam să mă uit la ciocolatele pe care le <clears throat> distribuie cineva. Sper că o să mai ajungă și până, ajunge, până vin la prezidiu. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult. Mm, Erau unele aspecte de mare relevanță. Doamna Paulina. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce ne încurajează să vorbim atât de mult. Poate că după amiaza e un timp propice dacă era un dosar legislativ pe un subiect controversat, cum ar fi dreptul brevetelor, cred că toată lumea ar fi ațipit aici. Vreau să ajut pe toți să se mai relaxeze. În ce privește implementarea numărului 112? Până acum a fost sau s-a bucurat de un succes relativ. Mai sunt eforturi de făcut pe plan european și național pentru a face pe mai mulți oameni să fie conștienți de existența lui. În unele state membre, oamenii poate nu doar că nu știu, dar nu știu că pot utiliza acest număr combinat și cu vechiul sistem. În ce privește siguranța publică și protecția, dar și eficacitatea costurilor, probabil că există încă spațiu ca noi să propunem niște modificări și să eliminăm deficiențele. Schimbările constante, evoluțiile în domeniul telecomunicațiilor și informaticii arată și noi provocări tehnice pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor, <clears throat> accesibilitatea pentru utilizatori. Aceste provocări vor fi depășite numai prin consultare și cooperare și chestiunea lingvistică probabil că este importantă, dar trebuie să ținem cont de eficacitatea costurilor, pentru că pentru unele state membre care au un număr mare de turiști, ar putea fi relevant, dar pentru altele să ținem un număr mare de diverse limbi și oameni care să lucreze la această centrală și poate doar de două, trei ori pe an ar putea să sune cineva utilizând o anumită limbă și e extrem de dificil să ții deschise niște birouri care să vorbească, nu știu, două, trei, cinci, șase limbi. Ar fi prea costisitor. Deci trebuie să ne gândim la numărul de limbi, tipul de limbi și momentul anului în care ar fi util să ai un cunoscător al limbii respective pentru numărul 1-2. Bariere tehnice n-ar trebui să sumineze rezultatul final al numărului 112. Protecția cetățenilor să le dea răspuns rapid în caz de urgență, nu doar la telefon, ci și cu serviciile de urgență. Pentru mine e elementul cel mai important, pentru că să ai răspuns rapid cineva foarte politicos, uneori ar fi util să-ți dea niște sfaturi, asta nu înseamnă că pacientul sau, în fine, cine sună chiar primește și ajutorul de care are nevoie. În măsura în care e necesar. Deci e important să existe o evaluare reală a implementării așa cum uh, îl trăiește <clears throat> utilizatorul final și intervalul de timp între apel și sosirea serviciilor de urgență. Știm că utilizarea aceasta ține de responsabilitatea statelor membre, probabil că vor exista niște considerațiuni legate de subsidiaritate. În același timp, știm că un, doi și întregul lanț de plângeri ține de siguranță și protecția cetățeanului și în final aș putea da un exemplu din propria mea țară ca să nu hmm, fiu prea puțin diplomată față de alți colegi. La noi există un sistem uh, extrem de modern și foarte bun management, dar tot între există niște întreruperi între centrală și serviciul uh, pentru consumatori. Unor e vorba de corupție, alteori e vorba de o lipsă de coordonare a serviciilor de urgență. Ceea ce până la urmă compromite întregul sistem uh, al numărului de urgență 112 și trebuie să, toate aceste obstacole să fie analizate, examinate și e nevoie de o propunere cum să le depășim, pentru că altfel doar să facem un schimb de bune practici nu o să dea rezultate. Provenim din culturi diferite, discipline diferite nu doar din partea beneficiarilor, ci și a furnizorilor, ceea ce în general e un punct slab deocamdată. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii de expert, ca întotdeauna doamna Rulă. Ganz kurz fassen, ich habe mich mit dem Pot să fiu foarte succintă. Nu am acordat suficientă atenție subiectului așa încât mă interesează foarte mult amendamentele și când voi vedea amendamentele respective, atunci voi acorda o atenție mai mare subiectului. Bine, atunci mi-am aloca, voi aloca un scurt timp de vorbire și dau drumul la ceas pentru a nu uh, discrimina pozitiv. Voi încerca să abordez foarte repede câteva teme în special pe punctele de servicii universale. Acestea mă interesează conform experienței anterioare. Aș dori doar să reamintesc că am început să lucrez pe aceste servicii universale în 1999. Dar în 1999, când am fost eu în Parlament, atunci telefonia mobilă era încă în primele stadii și serviciul universal se definea în funcție de accesul la o linie telefonică fixă acasă. Calitatea liniei telefonice era un serviciu care poate să poate să uh, primească un fax uh, este de la câțiva kilobits Uh, Așadar, la vremea respectivă, asta era situația. Între timp, lucrurile s-au schimbat, au evoluat rapid. Directiva serviciilor de atunci nu mai corespunde. Și, iată, este depășită. Parte din legislația de atunci dorea să se asigure că țările la vremea respectivă uh, impuneau obligația ca serviciul universal să existe, astfel încât cei care doreau un telefon fix să îl aibă, indiferent de uh, țara în care locuiau, de zona în care locuiau, de regiune și așa mai departe. Costurile uh, pentru cei din zonele defavorizate au fost, sub, au fost subvenționate. S-a creat un fond pentru serviciul universal la care s-a contribuit. La vremea respectivă, era clar că fondul respectiv era câteodată manipulat de anumite state pentru a opri pe operatori din afară să intervină pe piață. Costul impus acestora era extrem de mare. Fondul universal era oferit de operatorul de telefonie fixă din țara respectivă. Sigur, timpurile s-au schimbat, trăim într-o altă eră acum. Ar trebui să vedem ce înseamnă acum serviciul universal în contextul actual, fiindcă analizând situația vedem că cu toți avem în medie mai mult decât un mobil. Și disponibilitatea uh, ține de planurile prepay și înseamnă că, că această telefonie este extrem de larg uh, distribuită și intră și tinerii pe piață. Poate foarte mulți dintre dumneavoastră probabil uh, ați văzut că copiii dumneavoastră sau copiii prietenilor nu au telefon fix când se mută într-un apartament nou, nu mai folosesc telefonul ca uh, sursă de comunicare. Poate persoanele mai în vârstă care nu folosesc atât de mult telefoanele mobile depind mai mult de telefonia fixă. Ar trebui să introducem uh, aceste telefoane publice, care, din nou, nu sunt uh, utilizate de foarte multă uh, lume. Unora le plac pentru că fac parte din peisaj. Cred că trebuie să fie foarte clar din punct de vedere al consumatorului că trebuie să regândim această abordare. În ceea ce privește banda largă universală, guvernele europene au, început, au acceptat deja obiective pentru uh, banda largă universală. Acest lucru este prezentat foarte clar în uh, agenda digitală a Comisiei. Din directiva serviciilor universale este clar că dacă se încearcă să se fixeze o definiție acum, atunci aceasta va fi deja depășită în momentul în care legislația va fi adoptată. Bineînțeles că acum uh, oamenii accesează internetul uh, în diverse modale. În feluri poți să accesezi internetul prin, prin telefonul mobil. Există, va exista o combinație între liniile fixe și cele mobile. Definiția caracterului universal va trebui să fie regândită Însă știm că unele state folosesc mecanisme de finanțare și noi trebuie să uh, ne asigurăm că aceste finanțări nu sunt folosite în mod anticompetitiv. Uh, autoritățile de reglementare naționale care au fost introduse uh, în urma legislației din 1999 sau 2000, 2002 au nevoie de noi legi, pentru că noi am delegat acestor autorități și puterea de a cere operatorilor să asigure banda largă universală, puterea de a uh, se ocupa de antidiscriminare și în 1999 aceste lucruri erau uh, de-abia la început. Acum avem nevoie de simplificare și să punem accentul pe aspectele care ni se par importante și la interacțiunea între uh, diversele servicii. Nu mi se pare că necesitate de duplicare. duplicare. În legătură cu numărul 112, uh, am un document foarte util uh, în care apare un punct care a fost discutat foarte mult în 1999 și 2002 și și într-o prevedere din 2009, uh, și anume localizarea um, apelantului. Există prevederi care să ceară uh, servicii de localizare a apelantului. Uh, sunt tehnologii diferite și probleme. Nu știu ce părere are doamna Parvanova însă mi se pare că această tehnologie ar putea să salveze vieți dacă ar, fi, ar putea fi introdusă împreună cu alte aspecte ale serviciului universal despre care, am, despre care am discutat. Însă trebuie să ne amintim că în multe state există deja uh, numere de urgență memorate de către cetățeni. Uh, 112 nu trebuie să fie un înlocuitor Însă ceea ce ar fi util ar fi ca în cadrul regulamentului pentru roaming, atunci când treci într-o altă țară, să primești un mesaj text pe uh, telefonul mobil care să-ți reamintească că poți să suni la 112. Acestea ar fi, acestea ar fi contribuțiile mele. Vom da acum cuvântul uh, Domnului Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru că în mare măsură le susțin în ceea ce privește modernizarea și referirea la agenda digitală. Doamna comisar Cruz este foarte implicată în problema benzii largi. Cred că, într-un fel sau altul, este extrem de important ca serviciile universale de bandă largă să fie asigurate. Ca și dumneavoastră, nu știu dacă avem nevoie de legislație obligatorie la nivel european în acest sens, dar nu este acceptabil ca într-un stat cum ar fi Olanda, uh, care este acoperită în procent de 77% uh, și este o țară de dimensiuni mici mm, și nu ar trebui să fie o problemă așa de mare ca și în alte țări. Să nu renunțați la serviciul universal de bandă largă, însă trebuie discutat cum vom ajunge la acoperirea universală. Domnule președinte, ați mai spus ceva important în legătură cu serviciile de localizare a apelantului. Însă eu nu eh, și de asemenea niciodată nu am primit un mesaj care să-mi spună că eh, pot suna la numărul 112 când am fost într-o altă țară. Uh, însă uh, serviciile de localizare sunt foarte importante pentru că în Olanda uh, autoritățile sunt preocupate că numărul 112 este abuzat de către copii și cei care vor să facă farse. Pentru că cineva sună la 112 și încearcă numărul pentru a se distra sau pentru a face o farsă. Dacă poliția ar putea să localizeze aceste apeluri pentru a uh, întreprinde acțiuni împotriva acestor farsori, ar fi foarte bine. Nu știu dacă este o idee bună să avem un număr dublu. În Regatul Unit niciodată nu se folosește 112, 112 este un număr 999. Și acest lucru cred că este destul de problematic. Eu aș uh, prefera un singur număr, chiar dacă există o tradiție în anumite state și oamenii sunt obișnuiți cu vechiul număr. Uh, însă este important că nu se poate suna la 112 peste tot. Există o legătură între serviciul universal și utilizarea numărului 112 și acest lucru trebuie să fie discutat de asemenea. Vă mulțumesc, domnul Maier, doriți să contribuiți la această discuție? Numărul de urgență 112 este bun și important. Dar cum facem mai cunoscut acest număr? Trebuie să preluăm acest număr în viața de zi cu zi, să îl facem să fie parte a vocabularului nostru de bază. De exemplu, 3. știe toată, to- toată lumea știe că uh, toate lucrurile bune sunt trei. Toată lumea știe că 9 5 este uh, ziua Europei. Toată lumea știe că tot ce este bun este bun 100%. La parfum ne gândim la 47-11, la apa de colonie. Uh, discutăm despre Europa 2020 și eu discut despre cel de-al 28-lea regim, fiindcă avem 27 de state membre. Deci ar trebui să preluăm acest 112 uh, uh, în registrul nostru lingvistic, să facem, să creăm o expresie de genul e atât de simplu și e atât de bun ca și 112. Da, mulțumesc, spune președintele. Domnul Rochefort. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Styler ne-a oferit ciocolată. Poate că ar trebui să perpetuăm această tradiție. Eu mă angajez să fiu foarte concis, ceea ce au spus colegii mei sunt foarte, este foarte important. Nu trebuie ca acum să avem obiective care să fie bazate pe rezultate. Văd că se vorbește de mult timp despre acest număr. Nu cumva ar trebui să avem un fel de tablou de bord pentru a vedea cât de mulți oameni cunosc numărul în diverse state și să reperăm practicile nesănătoase. De exemplu, în Franța, dacă formați 112, există și un număr de apel de urgență, unul altul pentru poliție, dacă, dacă sunați 112 și uh, trebuie să vreți să vorbiți cu poliția, vi se spune să uh, închideți telefonul și să sunați la un alt număr. Aceasta nu mi se pare o practică bună Uh, aș dori să știu cum se pot îmbunătăți practicile acestea și chiar dacă ciocolata este excelentă, să discutăm despre aceste lucruri pentru a putea uh, avansa mai repede. Mm, nu prea avem foarte mult timp. Doamna Tun. Right, everybody is having a go now. Yes. Da, toată lumea vrea să intervină acum. Vă rog. Am urmărit puțin această discuție în legătură cu numărul 112. Mi se pare o inițiativă excelent, excelentă. Uh, s-a invocat și problema limbilor. Această problemă se poate rezolva destul de simplu. Adică atunci când vizitez un stat al Uniunii Europene în excursie și vreau să vorbesc propria mea limbă într-o situație de urgență, interpretarea ar costa foarte scump și chiar dacă interpreții se achită foarte bine de munca lor. Eu sunt uh, spaniol. Dacă sunt în Spania, aș putea să formez prefixul 34 și 112. Astfel voi putea să vorbesc în spaniolă cu serviciile din Spania care mă pot conecta prin Bruxelles cu serviciile din țara unde mă aflu. Mă aflu. Mi se pare că ar fi mult mai util decât să angajăm interpreți pentru o serie de limbi sau să angajăm persoane care vorbesc 3 sau 4 limbi. Eh, ați spus că avem atât de puțin timp încât m-ați speriat, domnule președinte. Avem aici pe cineva din partea comisiei și mi se pare o problemă foarte importantă cea a limbilor. Însă ceea ce nu a fost menționat aici este că 112 avansează foarte mult. Există un tabel de bord unde vedem care sunt statele care nu au implementat bine numărul, uh, Uh, însă care acum o fac, care permit localizarea apelantului. Malcolm, în legătură cu ceea ce ai spus în legătură cu telefoanele fixe și mobile, Foarte scurt, Malcolm, în legătură cu ceea ce spuneai despre telefoane mobile și fixe. Trebuie să Uh, reducem taxele de roaming la zero pentru telefoanele primite. Atunci vom putea să folosim uh, telefoanele mobile, la fel ca și tele, telefoanele fixe, la fel și cu roamingul de, roamingul de date. Prin telefoane mobile avem acces bun la internet, însă prețul este unul prohibitiv. Foarte bine, cred că trebuie să continuăm pentru că am rămas foarte mult în urmă. Vreau doar să vă spun că Comisia va confirma probabil că va, se va publica un nou document de lucru. Există un document din 16 martie anul trecut care conține foarte multe date. Putem distribui documentul respectiv care vă va răspunde la întrebări, inclusiv cele legate de limbă. Îl avem acum pe domnul Abel Monti și pe domnul Teva, care este specialist în numărul 112 Așa, din partea comisiei, v-aș ruga să faceți câteva comentarii în legătură cu întrebările puse. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mă bucur că mă, să mă aflu aici, la comisia dumneavoastră, în calitatea mea de reprezentant pentru telecomunicații. Aș spune câteva cuvinte despre serviciul universal. Comisia cu pachetul telecomunicațiilor din 2009, Comisia s-a angajat la o consultare largă în legătură cu rolul viitor al serviciului universal în legătură cu serviciile de bandă largă. Consultarea a fost făcută anul trecut, din martie până în mai, și au fost exprimate o serie de opinii, fără a se ajunge la un consens în legătură cu cea mai bună abordare. Unii au spus că ar trebui să eliminăm gradat conceptul serviciului universal, care ar fi unul uh, învechit, care se referă la vechile telefoane fixe. Și au existat și uh, opiniile opuse care spuneau că banda largă trebuie să înlocuiască telefonul fix ca serviciu universal. Din consultare am înțeles că statelor membre nu le place să schimbe fundamental sistemul actual prin care serviciul universal este văzut ca un fel de plasă de siguranță pentru a uh, evita excluziunea socială. Și Uh, vor flexibilitatea de a hotărâ ce înseamnă accesul la internet. Trebuie Încă trei puncte și închei. În primul rând, am început procesul de evaluare și evaluăm impactul tuturor opțiunilor de politici din consultare, inclusiv introducerea benzii largi la nivelul întregii Uniuni. Până acum, acest tip de opțiune ar fi extrem de costisitor, în special în statele unde acoperirea uh, rețelelor de bandă largă este scăzută. Costul pentru sector și pentru gospodărie ar fi extrem de ridicat apare de asemenea o diviziune menționată de doamna Rapti, o diferență între acoperire și utilizare. Una, unul dintre motivele acestei diferențe este legat de cerere. Este vorba de o lipsă de interes, lipsa de alfabetizare digitală. Noi credem că nu se potrivește uh, un serviciu universal nu poate fi adaptat doar internetului. Uh, ar fi mai bine ca internetul să fie introdus în uh, agenda digitală, care este mai potrivită. După aceea, flexibilitatea care provine din pachetul din 2009 flexibilitatea este bună, însă poate să ducă la riscul unor abordări divergente față de banda largă din partea autorităților de reglementare, ceea ce duce la incertitudine de reglementare care subminează uh, interesul investitorilor. Astfel s-ar putea justifica o acțiune la nivelul Uniunii cu voia dumneavoastră închei acum și îi dau cuvântul colegului meu. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Toate aspectele exprimate astăzi în legătură cu serviciul 112 ne sunt deja cunoscute și de-a lungul anilor am încercat să abordăm aceste subiecte. A fost uh, făcut tot posibil pentru ca unul să funcționeze ca atare și să fie disponibil la nivel european. S-au făcut multe în acest sens. Comisia Europeană a urmărit îndeaproape implementarea acestui cadru pentru acest serviciu și în acest sens am chiar deschis câteva proceduri de încălcare a obligațiilor, uh, de exemplu referitoare la uh, localizarea apelantului. Acum aceasta funcționează mai bine. Localizarea însă nu este mereu disponibilă serviciilor uh, clienților din roaming și în contextul 112 uh, iată, este un serviciu extrem de important care trebuie să fie disponibil. Deci, există aceste provocări, dar, după cum s-a indicat, cea mai mare provocare este cea a sensibilizării opiniei publice. În ciuda eforturilor care au fost deja întreprinse, se constată că trei din patru cetățeni UE nu știu că serviciul 112 este un serviciu european de urgență. Comisia Europeană a solicitat statelor membre să depună eforturi astfel încât, prin acțiuni concrete, să informeze pe cetățeni în legătură cu serviciul 112. Vom continua în aceeași direcție în cele ce urmează. Mâine avem, de exemplu, Ziua Europeană a Serviciului 112, o nouă ocazie de a mări percepția asupra acestuia. Până în mai acestui an, noile cerințe privind 112 trebuie să fie implementate. Acestea se referă la faptul că 112 trebuie să fie disponibil și pentru persoanele cu dizabilități. Uh, și localizarea apelantului uh, trebuie să fie mult mai clar stipulată. Urmărim îndeaproape evoluția alături de statele membre pentru a ne asigura că toate cerințele vechi și cele noi sunt implementate în mod corect. Sigur, după cum am spus, mai există încă provocări, cea mai mare fiind cea a percepției. Mulțumesc! spune președintele. Doamna Raptin, nu mai avem mult timp la dispoziție. Uh, doriți eventual să interveniți ultima dată ca să ne spuneți uh, care este calendarul. Domnule președinte, o să vorbesc într-un stil de telegramă. Mulțumesc, domnule președinte, dumneavoastră, mulțumesc colegilor pentru ideile propuse și la final doresc să spun următoarele. Uh, aștept uh, propuneri în scris sau prin e-mail pentru a, uh, ca toată lumea să-și aducă contribuția la acest raport. S-a discutat foarte mult despre informație și cât de importantă este aceasta în raport cu serviciul 112. Unde oamenii au fost preocupați de serviciul 112, atunci acesta a funcționat tipul lecțiilor ușor de învățat uh, la școală. Ai un uh, nas, o gură, doi ochi. 1, 1, 2. Un număr ușor de reținut. Unele state membre, iată, au reușit să transmită cetățenilor acest mesaj. Mai sunt și alte elemente care sunt importante în acest raport. Banda largă și finanțarea. Cam atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, în ceea ce vește calendarul. Dumneavoastră veți uh, transmite pe 28 februarie proiectul spre traducere. Pe 21-22 martie îl vom discuta, vom avea apoi o audiere și un atelier de lucru pe 11 aprilie, după care amendamentele vor fi analizate pe 25 mai și se va vota tot atunci. Avem timp până atunci. Mulțumesc tuturor. Uh, suntem extrem de presați de timp. Am discutat cu doamna Covala, Corhola. Vom uh, dezbat, vom discuta, vom prezenta subiectele noastre împreună, nu vom avea probabil timp de o uh, dezbatere. În această după-amiază vom prioritiza elementele pe ordinea de zi, le vom trata pe cele uh, care vor fi votate în cele ce urmează. Acum are cuvântul domnul Hans-Peter Mayer pentru a ne prezenta avizul pentru juri în ceea ce privește opțiune de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi. L-aș ruga să fie foarte concis. Oricum, domnia sa este concisă de obicei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Malcolm. Dragi colege, dragi colegi, vă prezint pe scurt avizul meu. Avizul se află în dosarul dumneavoastră, este vorba despre dreptul contractual european, sunt doar două pagini. Știți că într-un aviz putem să scriem doar punctele importante, restul vine cu amendamentele. Am discutat cu multe grupe interesate din diferite state am discutat și cu doamna Wallis, raportoarea de la juri și uh, raportul domniei sale, precum și raportul de la Econ, există de la finele lunii ianuarie. Am uh, primit mesaje de la Bundesrat și de la Bundestag, uh, mesaje puțin diferite ca și conținut. Mă gândesc, dragi colegi, că și dumneavoastră ați primit informații din statele membre care diferă ca și conținut. Cu toate acestea, în calitate de eurodeputați, ar trebui să încercăm să formulăm un drept contractual european pentru viitor, un drept unitar. Pentru că, în opinia mea, viitorul european se află într-o construcție unică, astfel încât lucrurile care sunt astăzi reglementate la nivel individual să fie puse la oaltă și, evident, simplificate. Uh, intenția este ca pe termen lung să încercăm să creăm un drept comunitar contractual astfel încât consumatorii să se regăsească în acesta. Deocamdată situația este dificilă. Avem o directivă privind uh, uh, protecția consumatorilor, privind Uh, clauzele uh, discriminatorii, avem o directivă privind uh, comerțul transfrontalier, avem așadar mai multe documente care îi pun în dificultate chiar și pe juriști, așa că să nu ne mai mirăm că consumatorii noștri sunt derutați. În acest cadru ar trebui să formulăm următorul obiectiv. Să creăm o singură structură care să vizeze contractele pentru consumatori, contractele pentru întreprinderi și să omogenizăm acest domeniu. Sigur, ambiția este mare și va dura până ne vom atinge țelul. Consider însă că putem să facem deja un prim pas în direcția cea bună. Discutăm uh, despre cel de-al 28-lea regim. Am putea să creăm o reglementare simplificată care să fie valabilă opțional pentru cazurile transfrontaliere, cazuri juridice. Am resimțit o atitudine sceptică din partea statelor membre deocamdată, însă dacă noile state, dacă unele state membre, în special cele noi, uh, vor dori să apeleze la această opțiune, atunci va fi foarte bine. Este bine ca apoi, având uh, această structură unitară, să se opteze pentru ea în întregimea ei, nu să se culeagă doar anumite aspecte care convin uh, intereselor naționale. În momentul în care consumatorul va putea alege dacă va alege instrumentarul juridic național sau cel european, atunci evident că înainte trebuie să fie foarte bine informat în legătură cu opțiunile sale. Și aici avem un cuvânt de spus. Doresc să creăm un drept contractual care să fie simplu, clar, transparent, ușor de utilizat, ușor inteligibil. Nu trebuie să ducă la incertitudine juridică sau să fie formulat într-o manieră greu de înțeles. analizez textele juridice europene și constat faptul că ar fi nevoie ca formularea să fie mult mai simplă. Deocamdată, armonizarea deplină nu reprezintă o opțiune, așa ne-a spus și Comisia. Europa nu este deocamdată pregătită pentru așa ceva. Dar această propunere al celui de-al 28-lea regim uh, se dorește a fi un prim pas, uh, un prim pas bun către viitor. Sigur, vom avea și alte întrebări către comisie. Comisia ne va sta la dispoziție pentru a ne oferi răspunsuri. Vechea întrebare persistă. Este adevărat că foarte mulți consumatori nu ajung să aibă opțiunea de a alege între anumite produse, nu pot să cumpere produse dintr-un, dintr-un alt stat din cauza sistemelor juridice sau mai degrabă barele sunt lingvistice. Deci această chestiune trebuie clarificată și după aceea să acționăm. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și propunerile și amendamentele. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Styler este raportor din umbră. Domnul Schmitter Domnul Schmidt, mă scuzați. Nu v-am zărit inițial. Doamna Rüle, eu îl reprezint pe domnul Fox. Cealalt raportor din umbră nu este de față. Doamna Styler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului nostru. După cum a spus deja și domnul Mayer, și eu am discutat cu multe părți interesate și un aspect interesant este acela că uh, Uh, s-au exprimat opinii împotriva acestei propuneri. N-am uh, întâlnit o situație în care lobby-ul să vină din partea consumatorilor uh, uh, într-o asemenea măsură. Domnul Mayer are perfectă dreptate așadar cu aprecierile sale. Am o întrebare către comisie. Cred că primul lucru de care trebuie să ținem cont este acela al importanței unui studiu de impact. Aș dori să existe o mai bună analiză cost-beneficiu. În ceea ce privește Organizația Consumatorilor în Regatul Unit, aceasta m-a abordat recent pentru a-mi oferi informații cu privire la un studiu făcut. 72% din consumatorii chestionați au spus că prețul este factorul cel mai important în momentul în care aleg un site pentru comerțul uh, electronic. Deci, consider că avem nevoie de mult mai multe date și de o analiză mult mai amplă. Mi se pare ciudat că tocmai ce am votat consuma uh, tocmai ce am votat directiva privind drepturile consumatorului și acum iată avem o propunere, o carte verde pe dreptul contractual. Ar trebui să exprimăm mai întâi uh, poziția Parlamentului. Deja am formulat-o pentru drepturile consumatorilor, ar trebui să avem timp să o facem și pe acest dosar. Nu știu de ce uh, facem modificări la dreptul contractual, analizăm uh, comerțul electronic, directiva serviciilor și vedem că nu le utilizăm pe deplin. Nu utilizăm pe deplin acele acte normative. Ce va însemna acest instrument juridic în practică? Ce aduce cu sine în plus? Este o întrebare simplă și Putem să ne permitem un asemenea instrument legislativ pentru protecția consumatorilor? Cum va fi implementat acest act normativ comunitar la nivel uh, intern, național? Deci sunt mai multe elemente care trebuie avute în vedere și este important să le discutăm. Aștept așadar cu nerăbdare aportul Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Styler. A trebuit de asemenea să vă mulțumesc și pentru ciocolată. Mi-ați spus că au fost uh, un cadou uh, din partea președinției belgiene pentru activitatea noastră pe directiva privind uh, standardele construcții. Domnul Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, o chestiune sensibilă. Numai de aceea toată lumea ia legătura cu noi chiar și guvernele și organizațiile privind protecția consumatorilor. Sunt de acord cu domnul raportor. Domnule Maier, ați întreprins o activitate excelentă. Am contactat-o și eu pe Diana Wallace și cred că suntem pe aceeași lungime de undă, mai mult sau mai puțin. Doamnă Styler, iată că Ați spus că toată lumea este împotriva dumneavoastră, dar poate că aici este savoarea. Eu sunt obișnuit, eu sunt liberal. Unii spun că ne mișcăm prea repede. E bine, se discută despre acest subiect de când sunt eu europarlamentar. Unii spun că nu e nevoie și că nu sunt probleme chiar deloc. Eu cred că tot ce aceștia se înșală. Poate Comisia ne va oferi câteva comentarii în acest sens. Apreciez ideea că nu doriți să armonizați totul și să puneți totul sub o umbrelă, ci oferiți mai multe opțiuni. Apreciez uh, faptul că domnul Maier vorbește despre regimul numărul 28. Poate Croația va se va supăra puțin că discutați în acești termeni. Poate puteți să spuneți 27 plus 1. Ar putea fi o idee pe care să o dezbatem uh, într-o manieră mai profundă. Oricum, în stadiul în care ne aflăm acum, consider că nu trebuie să dăm curs pur și simplu solicitărilor guvernelor și organizațiilor pentru protecția consumatorilor și să zicem gata, aruncăm totul la gunoi. Ba din potrivă, uh, ar trebui să mergem mai departe, în ciuda faptului că ni se spune că se intră în contradicție cu anumite directive și așa mai departe. Poate aveți dreptate, dar am putea să ținem cont de aceste aspecte în proiectul de raport și să indicăm ca atare uh, celorlalte comisii ce se întâmplă. În concluzie, domnul Maier a avut dreptate. Ar trebui să avem un act normativ clar, ușor de utilizat, formulat simplu, pe înțelesul tuturor, menit ai informa pe consumatori. Aspecte esențiale despre care consider că sunt importante în vederea creării unei viziuni comune la nivel european pentru protecția consumatorului. În această comisie avem pe domnul Schwab, care a făcut uh, o activitate uh, excelentă în prima etapă, uh, pentru protecția consumatorilor. Însă, dacă nu suntem la cârma acestor schimbări, atunci cred că nimeni nu-și va asuma această responsabilitate. Prin urmare, sprijin raportul. Poate că o să vin cu câteva amendamente, dar pe ansamblu, domnule Mayer, consider că ați întreprins o activitate foarte bună. Mulțumesc. Da, domnule Schmidt, Mulțumim pentru intervenție. Doamna Rüle, sunt mai sceptică și dau dreptate doamnei Styler. În Germania, spre exemplu, uh, toate partidele din Bundestag au uh, avut rezerve față de acest subiect și acest lucru se întâmplă rar ca toate să cadă de acord. La fel și uniunile agenților economici au manifestat scepticism față de acest subiect. Și revin la ceea ce a spus domnul Schwab. Îmi amintesc de marile probleme pe care le-am avut și cu raportul domnului Schwab și pe care le avem în continuare. De aceea, o primă premisă, o primă condiție a mea ar fi să așteptăm. Să așteptăm, să finalizăm directiva pentru consumatori. Uh, și apoi apoi să facem un uh, alt pas, fiindcă nu ne facem nicio favoare mișcându-ne repede, trecând la următoarea etapă, fără a aștepta rezultatele directivei privind dreptul consumatorilor. Iarăși vom avea un drept comunitar fragmentar, fiindcă ceva stipulăm în dreptul pentru consumator și apoi uh, în cel de-al 28-lea regim. Deci, trebuie să construim, să clădim cărămidă cu cărămidă, nu să existe interfețe sunt de acord să așteptăm și sunt de acord cu doamna Styler că avem nevoie de mai multe informații din partea Comisiei. Avem nevoie de un studiu de impact în ceea ce privește domeniul de aplicare și analizarea acestuia. Trebuie să analizăm îndeaproape ce ar însemna dacă acest, cel de-al 28-lea regim ar fi implementat la nivel național. Consider că ar trebui să începem cu un domeniu limitat, mult mai mic. Îmi imaginez în felul următor. Să avem opțional uh, ceva la nivelul comerțului electronic, fiindcă acolo avem probleme. Tot mai mult, uh, la nivelul anumitor state membre, nu avem suficienți ofertanți și avem uh, o concentrație crescândă în anumite state membre. Ar trebui să oferim un regim opțional, un regim opțional comunitar pentru a stimula concurența și transparența și pentru a conferi mai multe drepturi consumatorilor. În celelalte domenii, în toate domeniile, nu-mi imaginez să se întâmple asta. Nu consider oricum că am obține majoritate pentru toate domeniile, dar dacă am venit cu o propunere pentru un singur domeniu și astfel am reușit să construim încrederea ce acum evident lipsește, pentru că asta arată mesajele primite până acum, atunci am putea să mergem ulterior mai departe, fiindcă nu are sens să dăm pasărea din mână pentru cioara de pe gard. Mulțumesc. Uh, Președintele, mulțumesc când uh, vorbesc acum în numele lui Ashley Fox. Iată, Scoția și Anglia rare ori uh, vorbesc la unison și sunt uh, și cad de acord. Câteva aspecte practice. Cred că, în primul rând, ne confruntăm cu următoarea problemă. Nu cred că am definit ca atare problemele pe care trebuie să le adreseze acest proiect. Nu îndrăznesc să merg la o conferință juridică și să adresez acest subiect ca fiind uh, soluția pentru anumite probleme. Uh, și eu sunt sceptic și trebuie să fiu convins mai întâi că într-adevăr se răspunde la toate problemele cu astfel de soluție. În opinia mea, ar trebui să avem cel mult un instrument uh, opțional. Și în ceea ce este contractele B2B, dragi colegi, vă reamintesc faptul că există multe legi cadru contractuale comunitare utilizate la nivelul multor industrii. Industriile au cooperat pentru a oferi contracte model pentru sectoare dificile, spre exemplu uh, achizițiile din domeniul construcțiilor, tehnologie informației și așa mai departe. Deci armonizarea condițiilor nu reprezintă un aspect nou în opinia mea. Poate că un instrumentar ar fi util pe sistemul voluntar și am putea încuraja această abordare. Se discută în raportul Comisiei despre un instrument. Mă surprinde faptul că la acest, în acest stadiu se discută despre o nouă directivă. Suntem foarte departe de așa ceva. Comisia ar fi bine să se concentreze pe domeniile unde avem șanse realiste de progres. Analizând ce se întâmplă la nivelul statelor membre, centrul gravitațional se învârte în jurul unei abordări treptate. Domnul Mayer a sugerat că consumatorii ar trebui să aleagă între legea națională și instrumentele opționale. Dar este o abordare nerealistă. Ce s-ar întâmpla dacă ar exista o asemenea realitate? furnizorul, ofertantul va fi cel care va decide ce condiții impune consumatorului. Dacă contractul european ar oferi consumatorului o protecție sub nivelul celei din uh, statul membru, atunci acesta ar veni în detrimentul consumatorilor. Dacă de cealaltă parte solicităm ca, indiferent de circumstanțe, acest uh, nou drept contractual este bun pentru consumatori, atunci uh, am obține ceea ce am încercat să obținem uh, prin directiva pentru protecția consumatorilor și am lucrat la ea doi ani. Și atunci, cum poate Comisia să spună că dreptul contractual european va fi bun pentru consumatori, dată fiind experiența cu directiva pentru drepturile consumatorilor? Mi se pare problematică, draga situație. Susțin așadar ceea ce au spus o serie de colegi. Nu identific nicio dovadă convingătoare, niciun studiu de impact convingător pentru a întruni, iată, soluțiile întrezărite de comisie în propunerea sa. Dacă am analiza îndeaproape situația, dacă am avea o analiză amplă, atunci aș putea empatiza cu propunerea comisiei, dar aș propune să solicităm deocamdată mai multe dovezi decât uh, am primit până acum. Mulțumesc! So that concludes my... Deci se încheie perioada aici. Acum o să reiau un ton mai uh, moderat ca președinte și o să invit domnul Trantafilides. Dorește să se aventureze în aceste ape periculoase sau nu dorește? Sunt o shadow. Raportorul din umbră nu este prezent. Andreas Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Știu că ne presează timpul, dar voi fi succint. În primul rând, vreau să îi mulțumesc domnului Hans-Peter Mayer pentru o abordare extrem de echilibrată a acestei propuneri. Cred că este o bază bună pentru viitoarele discuții. Aș dori de asemenea să atrag atenția asupra faptului că există o serie de probleme încă din stadiul incipient. Doamna Ruiule, cooperarea dintre noi este adesea foarte bună. Dar iată că principiile uh, ce stau la baza acestei propuneri sunt, în număr de două și sunt diferite. Putem să avem situația descrisă de Malcolm Harbour, uh, putem să avem o situație în care trebuie să avem un instrumentar, dar nu put, pe de altă parte nici nu putem să fim împotriva armonizării complete. Uh, avem uh, raportul, documentul Monti și ne plângem în acesta că comerțul electronic, piața internă nu, sunt, nu cresc suficient de repede, nu se dezvoltă suficient de repede, piața internă este fragmentară și așa mai departe. Sigur, chestiunea lingvistică joacă o problemă foarte mare în această dezbatere, dar să nu uităm că și obstacole juridice reprezintă o problemă. Așadar, uh, în acest stadiu al discuțiilor, țin să nu excludem nicio opțiune. A spus și Malcolm Harbour că la directiva privind drepturile consumatorilor, armonizarea deplină este o cale greu de urmat, mai ales în ceea ce privește garantarea drepturilor consumatorilor. Uh, mi se pare însă corect faptul că Comisia încearcă acum să găsească o alternativă. Dacă nu ne convine aceasta, nicio problemă. Vom reveni la armonizarea uh, deplină și vom relua discuția. Însă consider că nu am fi cinstiți dacă am spune că suntem împotriva oricărei forme de armonizare în acest sector din capul locului. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, spune președintele. Uh, there are no more Nu mai sunt vorbitori. Așa că acum, domnul Stadman, și după aceea. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mm. Profit de această ocazie pentru a-l felicita pe domnul Mayer, așa cum au făcut-o câțiva eurodeputați, pentru calitatea raportului său. Este remarcabil faptul că, iată, în cele trei comisii care tratează acest raport, uh, juri, IMCO și ECON, au fost depuse rapoarte care în linii mari, se îndreaptă în aceeași direcție. Și discuțiile ce au fost purtate pe acest subiect arată că există similitudini în abordări. Poate că sunt uh, optimist, dar mi se pare totuși că există câteva puncte comune de plecare care mă fac să fiu optimist în ceea ce privește evoluția ulterioară a acestui dosar. Permiteți-mi, domnule președinte, să fac câteva comentarii în ceea ce privește spusele unor, unor eurodeputați. Uh o să spun câteva cuvinte ca să reacționez la ce a spus dumneavoastră în legătură cu studiul de impact menționat și de doamna Styler. Da, desigur că va trebui să facem o evaluare de impact și <clears throat> pregătim să lansăm diverse exerciții de strângere de date. Există un contract cu un contractant extern și se pregătește o evaluare de impact care va examina aprofundat uh, opțiunile din Carta Verde. E un exercițiu foarte important și vom face o evaluare de impact aprofundată. Am avut deja ocazia la ultima dezbatere de aici să menționez câteva date. <clears throat> Nu vreau să repet tot ce am spus atunci, dar ca reacție la ce a spus doamna Styler. A spus că toată lumea e împotriva. E interesant de observat că, într-adevăr, din contribuțiile britanice, sunt multe care sunt împotriva, dar dacă ne uităm la cele care se, sunt cei vizați și citesc Federația IMM-urilor britanice și Consorțiul Comercianților cu Amănuntul, ne-au adus niște contribuții mai degrabă pozitive și niște date interesante. Și pentru că am aceste aminte, contribuția de la Consorțiul uh, Detaiștilor Britanici care sunt interesați în special de acest instrument pe care îl discutăm astăzi au citat date de la un membru care le-a spus că extinderea exporturilor la un stat membru suplimentar ar reprezenta costuri de 15% din prima cifra anuală de afaceri pentru acel stat membru. E un cost uh, considerabil și date similare se dau în contribuția Federației IMM-urilor britanice. Nu vreau să repet, după cum spuneam, toate datele menționate data trecută. E suficient să spun că datele de pe internet, ne-am întâlnit cu cei de la secretariat și mi-au dat uh, linkul, deci datele sunt acum la dispoziția dumneavoastră. Încă un aspect uh, de menționat. Uh, ancheta cu la IMM-uri și mă grăbesc să spun că această anchetă nu este reprezentativă pentru că eșantionul nu e suficient de reprezentativ. Am lansat și o anchetă Eurobarometru unde o să avem date reprezentative, dar în această anchetă am, le-am dat IMM-urilor, dacă îmi duc bine aminte, 13 obstacole. Cum ar fi limbă, cultură, cheltuieli de transport, toate sunt incluse. interesant de observat că între primele 10 obstacole pe care le-au ales, care le împiedică să meargă dincolo de frontieră. Primele șase se legau de legislația contractelor. Primul era dreptul contractelor și pe locul doi nu, dar apoi toate celelalte sunt legate de dreptul contractual. Prevederi de drept uh, aplicabil 74% uh, dintre IMM-uri văd ca obstacol traducerea, 68% obținerea de avize juridice, 65% lipsa de informații privind dreptul străin 59%, litigii cu legislația străină 58% și negocierea unui contract străin și legislația aplicabilă 55%. Deci sunt date foarte utile și o să vedem ce rezultate ne dă Eurobarometru și cu siguranță că avem aici, dispunem de niște date. Doamna Steiner a întrebat ce înseamnă opțional. Știu că nu trebuie să mă lungesc, dar în esență, opțional, instrumentul opțional înseamnă că există un instrument dat părților pe care pot să-l aleagă ca fiind legea aplicabilă și le-ar permite celor care comercializează să vândă produsul în baza unui singur contract și unei platforme informatice. Nu va trebui să țină cont de 27 de diferite reguli obligatorii de protecția consumatorului ce ar avea un nivel ridicat de protecție al consumatorului, la care revin puțin mai târziu, în instrumentul opțional. Opțional înseamnă că firmele l-ar utiliza numai dacă consideră că ar corespunde scopurilor uh, comerciale, ceea ce ar fi valabil și pentru celelalte. Deci, toate părțile numai dacă le servește interesele și dacă e bun, e prietenos față de utilizator clar și inteligibil. N-aș putea subscrie mai mult la ce a spus domnul Maier în raport, pentru că, în mod clar, aceste cerințe trebuie să fie îndeplinite. Și dacă firmele aleg să-l uh, utilizeze, l-ar utiliza numai dacă costurile inițiale, pe care oricum le au, fără îndoială, sunt mai mici decât avantajele pe care le-ar putea obține. Deci au o opțiune în esență, totuși, dacă consideră că costurile inițiale sunt prea mari decât avantajele, atunci n-ar opta să-l folosească. În asta constă elementul uh, de atractivitate. E un comentariu făcut de mai mulți colegi, domnul Stelă, domnul Schmidt domnul Râle, chestiunea fragmentării și relației cu directiva drepturilor consumatorului. Și, într-adevăr, aici e foarte important de spus că exact ce a spus doamna Ruilă trebuie să se întâmple. Asta trebuie să facem. Să ne bazăm pe rezultatele CRD, ceea ce înseamnă că concret tot ce e complet uh, armonizat în directiva privind drepturile consumatorului trebuie să fie utilizat aici și orice înseamnă armonizare minimă, fie în directiva drepturilor consumatorului, fie în afara sferei și se referă la legislația existentă, trebuie să fie punctul de pornire, adică înseamnă că nu se poate merge mai jos, dar poți să mergi mai sus, poți să ridici tacheta. În esență, totul e absolut corect și este o abordare fundamentală în eforturile noastre. Trebuie să ne bazăm pe directiva drepturilor consumatorului. Și, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, ați menționat sugestia unor contracte model care au fost menționate în unele contribuții. Societatea Britanică de Drept sau o asociație de protecție a drepturilor consumatorilor. Motivul pentru care noi nu l-am menționat este pentru că e un lucru pe care l-am discutat deja în planul de acțiune din 2004 Comisia a propus această idee deja ca una dintre măsurile sugerate în planul de acțiune din 2004. Și ce s-a întâmplat după aceea? S-a organizat o conferință, am cerut asociațiilor de afaceri care ar putea fi interesate și firmelor europene, asociațiilor naționale și europene să vină să discute cu noi. Și ideea noastră a fost de facilitare mai întâi a tranzacțiilor dintre firme B2B în jurul unei mese rotunde sau clauze standard contractuale pe care să le propunem ca model din partea Comisiei, facilitate sau o facilitare de către Comisie. Ce s-a întâmplat? Nu a existat niciun interes manifestat de către firme. Asociații de firme care le-au utilizat deja au spus că vor să vândă aceste condiții, iar cei care n-au utilizat au spus că nu interesează. Deci, în esență, mă tem că am spus în primul raport de progres din 2005 că a trebuit să renunțăm la idee pentru că nu o dorea nimeni, nu era cerere. În esență s-a considerat că ar fi o idee bună, dar după cum ni s-a spus foarte limpede în 2005 că lipsește cererea, am renunțat până la urmă la ea. Domnule președinte, v-ați mai întrebat ce anume din instrumentul opțional ar fi mai bun pentru consumatori. În esență, două aspecte. Mai întâi, consumatorii ar avea avantaje economice sub forma unei game diverse de oferte și prețuri mai mici. Vă aduceți aminte de datele menționate data trecută. Putem demonstra într-adevăr că în unele state membre și n-am timp, dar putem demonstra cifrele că în unele state membre oferta este restricționată din lipsa de concurență transfrontalieră și consumatorii plătesc prețuri mai mari. Dar asta nu e suficient. <clears throat> Trebuie să ne ocupăm și ca, indiferent ce reiese din această activitate, și reprezintă și o îmbunătățire a protecției juridice a majorității consumatorilor europeni în comparație cu achiul existent și prevederile naționale. Adică consumatorii avea avantaje economice și juridice și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for your very Președintele, vă mulțumesc pentru acest răspuns. Suntem cu totul și cu totul în criză de timp. Nu vreau acum să am niciun dialog, doar o întrebare. Putem să primim un rezumat al consultării? Domnul Samuel, cred că a făcut disponibil sau va face disponibil rezultatele acestui uh, studiu și al prezentării sunt convins că și alte materiale vor fi disponibile. Domnule Maier, foarte pe scurt un rezumat cu privire la calendar sau și calendarul. Da. I-aș ruga pe toți colegii să fie deschiși. Am spus-o și o voi spune. La Comisia IMCO, obiectivul nostru este acela de a oferi libertățile ce vin cu piața internă tuturor cetățenilor noștri. Trebuie ca acestea să fie percepute în primul rând ca atare și dacă constatăm că există obstacole în calea acestui fapt, trebuie să le îndepărtăm. Dacă avem posibilitatea să oferim la nivel alternativ un drept al contractelor, drept european, pentru ca consumatorii să aibă încredere în acesta, atunci uh, am putea avea următoarea situație. La comerțul electronic dau click pe dreptul comunitar pentru că în acesta au încredere. Deci aceasta este o opțiune pe care am putea o acorda cetățenilor noștri pe piața internă. Vă mulțumesc. Good. Well, thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. O dezbatere foarte animată. Așteptăm să vedem amendamentele și cum merge votul. Termenul 1 martie pentru amendamente se examinează pe 26 pe 22 martie și votul în comisie, pe 22 în comisia juridică, pe 12 aprilie. Deci vă mulțumesc și domnul Stalmar, care în uh, suporter neobosit al activității comisiei noastre, ne-am bucurat să-l revedem. Acum mă tem, dragi colegi, în vedere că am început târziu și uh, entuziasmului dumneavoastră, suntem într-o mare criză de timp. O să fac următoarele propuneri pentru următorii trei raportori inclusiv către mine însumi în această ocazie, să spun că trebuie să acordăm preferințe domnului Triantafilidis, domnului Șaldemose și doamnei Șnalova, pentru că nu putem depăși ora 6.30 fix. Deci e vorba de aceste avize. Celelalte trei, doamna Reuter, eu însumi și doamna Cohla, Uh, se va deschide doar discuția. Deci propun să n-am nicio dezbatere cu raportorii din umbră, îmi pare foarte rău, dar o să aveți ocazia ulterior să puteți discuta și cu raportorii direct înainte de a-și redacta rapoartele. Dar nu avem, chiar azi nu, a, nu mai avem timp. Comisia a venit în mod disciplinat, deci vrem să le dăm uh, posibilitatea să intervină, să ne prezinte propunerile și totul într-un sfert de oră. Deci vă rog să manifestați înțelegere. Raportorii nu să aibă mai mult de două minute să prezinte. Doamna Roite, vă pare foarte rău să vă presez așa. Dacă vreți să ne prezentați pe scurt acest aviz important pentru Comisia Economică și Monetară prin schemele de garantare a depunerilor. Am cerut o cooperare intensificată, dar, din păcate, s-a respins la conferința președinților de comisie, dar e o contribuție importantă. Puteți să ne ajutați să ne facem o impresie pe ce anume o să vă concentrați în aviz? Děkuji. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům. Mulțumesc foarte mult. A také komisi, která mi poskytla. Mulțumesc raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit în urmă cu două săptămâni. Îi mulțumesc și comisiei care mi-a dat datele statistice pentru a vedea impactul financiar. Îmi pare rău că nu vă pot uh, da toate elementele noi ale acestei reformări, însă aș dori să pun accentul pe câteva probleme care sunt dezbatere. Se cere informații, se cer informații pentru consumatori. Cred că în comisia noastră am putea să pregătim un text pentru a fi foarte clar clară situația pentru consumatori. În ceea ce privește contribuțiile Direcției Generale, acestea sunt date de către nivelul de risc al băncii. Uh, Comisia propune 200%, eu propun să reducem acest nivel la 50% pentru că economiile din băncile de constru băncile imobiliare nu trebuie să plătească pentru uh, impozitele celor care au bănci, au bani în bănci cu risc mai ridicat. După aceea, armonizarea sistemelor financiare. Comisia sugerează ca toate băncile să plătească 1,5 ex ante, 1,5% ex ante și 0,5% ex post. Regatul Unit, Austria, Luxemburg, Slovenia și alte state lucrează doar cu contribuții ex post, ceea ce este puțin controversat și de asemenea pare că Consiliul ar fi de acord cu asemenea propunere. După aceea, dacă 75% și uh, 25% sunt uh, corespunzătoare, însă după părerea mea aceste cifre pot să ducă la probleme pentru că din nou instituțiile financiare uh, de încredere vor plăti pentru instituțiile financiare mai slabe. Deci, din nou, susțin propunerea Comisiei. Plafonul este 150 de miliarde de euro până în 2020. Poate nu ar trebui să în acest plafon, ci să uh, acordăm atenție transferurilor din partea instituțiilor financiare în legătură cu evaluările de impact în ceea ce privește fondurile. Comisia sugerează să garantăm acest fond o depunere de la 1000 de euro până la 100.000 de mii de euro. Astfel ca până în 2020 să existe o rezervă de în jur de 150 de miliarde de euro. Însă există și o altă, o altă opțiune. Putem să garantăm doar depunerile garantate și suma totală ar putea să fie 93,3 miliarde sau 93 plus 30 de miliarde. Pentru că se folosesc alte instrumente financiare, astfel încât putem presupune că ne vom confrunta cu crize financiare de felul celor din 2008 și 2009. Așadar, ar trebui să discutăm care sunt depunerile eligibile. Am primit o serie de date din partea Comisiei care ne arată că în 2008 toate aceste fonduri dețineau 23 de miliarde de euro. În 2008, conform calculelor, eh, conform a depunerilor eligibile, existau 9,3 miliarde și Comisia vroia să se asigure 4,6 miliarde, însă s-au asigurat doar 1,8 miliarde. Nu prea avem foarte mult timp, așa încât vom putea reveni la detalii mai târziu, spune uh, președintele. Raportoarea. Din, păcat, din păcate nu mai avem nicio altă dată pentru dezbatere, astfel încât aș dori să aud părerea colegilor în legătură cu această problemă un, o altă probleme, problemă, formula de calculare a riscului. Avem o formulă și o bancă pe care nu o voi uh, denumi, a fost denumită cea mai sigură și uh, solidă, însă după ce aplicăm formula respectivă, această bancă apare la fel de problematică ca și altele. O altă problemă o reprezintă sistemul de uh, împrumut reciproc pentru a garanta depunerile din statele membre. Susțin acest lucru, nu voi vorbi despre punctele critice. După care apare replata cererilor de despăgubire. Am dorit să scurtăm perioada de plată de la 20 de zile la 7 zile. Multe, multe organizații ale consumatorilor consider că este un termen nerealist, însă Danemarca și Regatul Unit pot să plătească aceste sume în trei zile. Președintele, vreau să vă reamintesc că trebuie să punem accentul pe protecția consumatorului și a, dumneavoastră ați vorbit despre foarte multe probleme financiare care sunt de resortul altor comisii. Însă mai trebuie să discutăm și alte rapoarte. Ne puteți eh, da concluzia, concluziile principale ale dumneavoastră din aviz pe punctele cheie și după care îi voi da cuvântul domnului Winkler să dea un răspuns scurt. Nu mă refer la problemele din Comisia Econ. Însă există o serie de alte teme în care nu pot să intru în momentul actual. Pot să vorbesc despre bănci și ceea ce doresc băncile. Definițiile par să fie foarte importante. Am încercat să rezolvăm problema respectivă cu raportorii din umbră. Am sugerat și altor colegi să participe la întâlnirile noastre. Am spus și raportorilor din umbră că am depus o serie de amendamente la directivă, însă, din păcate, nu avem timp să discutăm aceste amendamente. Însă, personal, consider că ar trebui să votăm pentru această reformare. Am urmărit ceea ce se întâmplă la Comisia Econ, la Consiliu anumite probleme care țin de protecția consumatorului vor fi discutate separat, depinde și de președinția maghiară, felul în care se vor rezolva pro- problemele. Însă noi ar trebui să stabilim limite în legătură cu ceea ce ni se pare rezonabil pentru protecția consuma- consumatorului. În momentul de față, propunerea ar fi foarte costisitoare și aș sugera ca anumite măsuri care aș sugera câteva măsuri pentru reducerea costurilor. Nu doar Comisia IMCO, ci și alte comisii, băncile de asemenea vor putea să investească la nivelul de 5 instituții financiare pentru ca banii, așa încât banii uh, că vor trece din statele mici spre cele mai mari. Știu că ați uh, făcut foarte multe cercetări pe care uh, și raportorii din, raportorii din umbră aș, ar dori să le consulte. Domnule Winkler, din partea comisiei, dacă puteți să ne spuneți dacă aveți observații la vreun punct sau altul. Domnul Benkler este aici? Um, Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi pune accentul pe, accent, pe aspectele de protecție a consumatorului, însă eu și colegii mei suntem întotdeauna disponibili dacă există probleme pe alte teme. Scopul principal al directivei a fost simplificarea și armonizarea în interesul consumatorilor și a stabilității financiare. Așa, pentru că atât stabilitatea financiară și protecția consumatorului sunt uh, probleme care merg împreună. Uh, protejăm consumatorii prin protejarea depunerilor până în limita necesară pentru a menține stabilitatea financiară. Dacă nu există protecție pentru uh, Eh, depunere, atunci toți deponenții și-ar retrage depunerile, ceea ce ar avea eh, consecințe extrem de grave. Simplificarea, armonizarea și protecția consumatorului sunt prioritățile. Voi începe cu problemele importante pentru consumatori. Am luat, am, ne-am asumat câteva alegeri acolo unde existau interese în conflict între bănci și consumatori și Comisia în aceste cazuri a ales alternativa care favorizează consumatorul. Să vă dau exemple. Cred că, în primul rând, în ceea ce privește termenul de plată, am propus să reducem termenul de plată de la 20 de zile lucrătoare, care înseamnă, de fapt, o lună. Am să reducem acest termen de la o lună la o săptămână. De ce? Foarte ușor, pentru că toată lumea poate să se uite la portofel, la portofelul său și probabil că nu va avea suficienți bani să uh, supraviețuiască o lună din uh, banii din portofel. Poate că poți să uh, supraviețuiești uh, o săptămână, dar nu o lună cardul de credit nu va mai funcționa dacă banca dă faliment. Mi se pare rezonabil ca plăcile să se facă în șapte zile. De ce? Și mulțumesc, domnule Roituva, că a menționat acest lucru, pentru că unele state pot să facă acest lucru. De exemplu, Regatul Unit. Cred că ar trebui să uh, căutăm cele mai bune practici în interesul consumatorului și aici termenul de șapte zile se aplică mai există și alte avantaje pentru consumatori. De exemplu, un punct unic de contact. După cum poate știți, schema de garantare a depunerilor uh, și responsabilitatea pentru această schemă este determinată de uh, sediul principal al băncii. Însă o bancă poate să aibă sucursale în alte state membre. În acest caz, sub regimul actual, schema de, de garantare a depunerilor dintr-o țară întreagă, din țara inițială, trebuie să facă plățile, chiar dacă sucursala este într-un alt stat. Este mai ușor pentru cetățeni dacă primesc banii din schema de garantare a depunerilor care este cea mai apropiată. Indiferent de care schemă care trebuie să plătească aceste sume în final. Încă o idee care ține de monedă. Dacă contul deponentului este într-o anumită monedă și schema de garantare a depunerii responsabilă este într-o altă monedă, de exemplu o sucursală dintr-o zonă euro, dintr-un stat, un stat care aparține de zona euro, este într-un stat din afara zonei euro. Asta înseamnă că deponentul ar primi înapoi euro când acesta ar prefer, poate ar prefera să primească bani în mode, moneda locală. În acest caz, propunerea noastră menționează plata în moneda în care este contul și nu în moneda uh, scheme de garantare a depunerilor. Acestea sunt schemele care protejează cel mai bine consumatorul, chiar dacă, bineînțeles, o finanțare mai bună și alte probleme operaționale din spatele propunerii contribuie și mai bine la protecția consumatorului, pentru că trebuie să ne asigurăm că protecția consumatorului mai bună trebuie, poate fi și finanțată pe de altă parte. Vă mulțumesc pentru această evaluare foarte cuprinzătoare. Este un aviz extrem de important, după cum a spus doamna Roitova. Puteți să ne spuneți care va fi calendarul? Avem adoptarea în 12 și 14 aprilie în Comisia noastră și ne prezentați proiectul în 22 martie și un, avem un termen în 23 martie care sper că vă convine. Pentru că acest lucru permite termenul de traducere. Doamna Roitova, doriți să faceți comentarii de încheiere? Foarte pe scurt, traducerea va fi făcută pe 1 martie acesta este termenul, dar nu avem o singură zi pentru dezbatere. Aș dori să-i rog pe cei care doresc să participe la dezbatere să facem un schimb de e mail fiindcă altfel nu știu cum stabilim data. Sper că să avem mai mult timp data viitoare pentru dezbatere. Da, deci uh, avizul va fi analizat pe 21-22 martie și o să recuperăm atunci timpul pierdut astăzi. Foarte bine, spune președintele. Îmi cer încă o dată scuze reprezentanților comisiei care au venit pentru anumite subiecte aici. Eu și doamna Corhola nu Vom avea astăzi un schimb de vederi pe rapoartele noastre, dar vom pregăti aceste rapoarte și cred că pe 28 februarie vom avea posibilitatea să avem un schimb de vederi. Uh, încă o dată, îmi pare rău pentru faptul că am irosit timpul unora, însă Iată, din păcate se mai întâmplă la Parlament și așa ceva din când în când. Foarte repede trecem la celelalte trei subiecte este vorba de niște avize. Începem cu avizul domnului Trentafilitis privind o uniune a inovării. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca la început să mulțumesc și eu raportorilor din umbră care au fost uh, extrem uh, de deschiși la cooperare și și-au adus uh, aporturi semnificative data trecută la dezbaterea de la Strasbourg. Mulțumesc secretariatului comisiei care m-a sprijinit pe deplin. După cum am explicat și la ultima reuniune, inovarea și utilizarea acesteia pentru îmbunătățirea standardului de trai al cetățenilor este foarte importantă. Este importantă și pentru ieșirea din criză în viitorul apropiat. Acestea sunt și subiectele președinției. Uh, dorim să analizăm aceste teme, să vedem cum anume putem ca prin inovare să îmbunătățim viața cetățenilor noștri. Pe de o parte, sigur că putem să abordăm doar temele prioritare, temele importante în aviz. În avizul meu mă refer la faptul că inovarea poate să creeze, să genereze noi locuri de muncă pentru a le compensa pe cele pierdute în vremea crizei. Așadar, putem lansa produse, servicii, uh, procedee inovatoare, putem să le oferim o latură inovatoare și inovația poate să fie utilizată ca instrument pentru crearea de locuri de muncă. Există însă anumite puncte slabe când discutăm despre pătrunderea pe piețe noi. Asta din cauza că nu se investește suficient sau apar probleme la finanțare. sau eforturile nu sunt coordonate. Ideea este că trebuie să ne concentrăm ca atât în sectorul privat cât și în cel public să îmbunătățim lucrurile. Trebuie să promovăm IMM-urile, dar și micro-întreprinderile care au mari probleme în adaptarea la piață. Trebuie să îmbunătățim utilitatea proiectelor inovatoare și să găsim soluții inovatoare în continuare. Procedura finanțării trebuie să fie simplificată astfel încât aceste firme să nu mai uh, întâmpine atâtea probleme în ceea ce privește accesul la finanțare. Așadar, trebuie să promovăm utilizarea de soluții inovatoare, un lucru strâns legat de uh, faptul că aceste soluții reduc birocrația și consolidează relațiile existente. Trebuie să investim în uh, proiecte inovatoare pe mediu și să încercăm ca prin inovare să reducem costurile întreprinderilor. Acest lucru s-ar traduce prin produse mai ieftine pentru uh, întreprinderi, mai ales în ceea ce privește produsele de bază, uh, alimente precum pâinea și laptele. Cred că textul avizului a fost vizibil îmbunătățit, domnule președinte, asta mulțumită aporturilor colegilor noștri uh, și raportorului în umbră la Strasburg. Mulțumesc încă o dată tuturor. Am încercat să țin cont și de remarcile doamnei Rühle și domnului Harbour în ceea ce privește uh, precontractuale și în ceea ce privește alimentele de bază. De asemenea, inovarea pentru autorități și inovarea pentru programele de finanțare a fost și ea preluată în text. S-a discutat despre mobilitatea tinerilor cercetători și despre recunoașterea diplomelor. Uh, Uh, mă bucur în continuare că vom avea ocazia să îmbunătățim acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În numele raportorului în umbră vă mulțumesc că ați preluat deja o parte din ideile noastre, multe dintre ele. Domnul Schwab va vorbi numele PP de la S și D. Nu, nu este nimeni în sală. Domnul Kreutzmann ne-a arătat că va depune amendamente. Doamna Riule este de față, la fel și eu. Domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte uh, succint. Să înlocuiesc pe toți raportorii din Brăsoa pe doamna Sartori, fiindcă mi-a dat câteva notițe. Nu, îi vedea, îți vedea notițe domnului Trentafiții și veți vorbi numele doamnei Sartori. Da, inovația socială este foarte importantă. Dorim să creăm o uniune a inovării, dar uh, să nu uităm că acest uh, sector al inovării este mult mai amplu, nu se referă la un singur domeniu. Amendamentul, um, aliniatul 3 poate să fie foarte dificil, fiindcă se creează legătură directă între un plan de eco-inovare și uh, crearea un loc, de lo, noi locuri de muncă pentru tineri. Și, în al treilea rând, doamna Sartori are câteva dubii în ceea ce vește paragraful 8, în care se solicită o strategie UE pentru a face față prețurilor crescânde din agricultură, în special prin promovarea produselor inovatoare. Se face referire la remunerarea fermierilor. Uh, consider că propunerile sunt uh, foarte utile. Doamna Sartori așteaptă dezbaterile ulterioare ce vor surveni pe parcurs. Mulțumesc. Doamna Rule, spune președintele, și atrage atenția în acest sens. Deci toată lumea a dispărut, numai dumneavoastră ați rămas, așa că aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Sorry, ich wollte nur sagen... Îmi cer scuze, spune doamna Rüle. M-a interesat uh, și raportul doamnei Roitova, de aceea am rămas puțin în urmă. Este foarte dificil să constați ce este important din perspectiva consumatorului. Oricum, revenind acum la subiectul nostru, îi mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a preluat multe dintre sugestiile noastre. Sugerez faptul că traducerea în limba germană este proastă. Voi face câteva solicitări ca traducerea să fie îmbunătățită, fiindcă dacă nu știi despre ce este vorba, sigur că e greu să traduci textul. Oricum o să am câteva activități redacționale în acest sens. Câteva aspecte din partea mea, spune președintele. Vă mulțumesc că ați discutat uh, achizițiile precomerciale de la raportul doamnei Roitova. În al doilea rând, uh, menționez și eu importanța creării unui sistem uh, mobil, flexibil pentru cercetori uh, în mediul academic. Este un aspect crucial și la, pe acesta se va axa activitatea noastră de recunoaștere a calificărilor și diplomelor. Și eu consider că unea Inovării pe bună dreptate se axează pe găsirea unor uh, surse de finanțare pentru firmele care doresc să preia programele de inovare de la universități și să le implementeze în programele lor. Este un uh, stadiu critic în care au nevoie de sprijin financiar. Uh, discutăm despre piața unică pentru capitalul de risc. E bine, resurse financiare sunt foarte importante și voi depune câteva amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați asumat uh, această răspundere. Dacă nu mă înșel, domnul de la Tore de la Comisie este alături de noi. Un vechi prieten al Comisiei. Sunteți de la Digi Cercetare. V-aș ruga să vă prezentați tuturor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu sunt doamna de la Tore, după cum se vede. Doar câteva comentarii din partea comisiei. În primul rând, uh, salutăm acest aviz. Este bine că comisia aceasta își asumă un rol activ în uh, cercetare și inovare. Este, iată, un fapt remarcabil faptul că piața unică este un promotor al inovării am avut tabloul de bord al Uniunii Inovării, tabloul anual de bord și vedem că nu închidem lacuna dintre SUA și față de SUA și Japan, dar alții, iată că ne ajung din urmă în acest răstim, și anume China. Deci, a sosit momentul să acționăm. Stat, șefii de stat și de guvern au uh, adoptat câteva concluzii în ceea ce privește inovarea vineri când s-au întâlnit la summit și, iată, s-a recunoscut importanța inovării pentru dezvoltarea ulterioară a economiilor noastre și pentru durabilitatea sistemelor sociale. Câteva comentarii, dacă mi este permis. Aș dori să mă refer la punctele din sugestiile făcute de comisia dumneavoastră. La punctul 5 solicită comisiei să sprijine eforturile sectorului public de a adopta metode inovatoare Comisia este dispusă să facă acest lucru, dar aceasta este responsabilitatea primară a statelor membre care poate doresc să uh, facă asta. La șapte, cred că este opt noul proiect, se discută despre o strategie de abordare a prețurilor crescânde. Ar trebui să avem o idee clară despre ce anume percep anume ca fiind problema și despre cum anume inovarea poate să ofere o soluție. Poate că există alte soluții pe lângă inovare am uh, dorit mai multă claritate. În rest, sprijinim pe deplin cele spuse deja și și uh, punctele menționate în ceea ce privește achizițiile publice și capitalul de risc în decursul acestei dezbateri. Mulțumim. Mulțumim uh, pentru faptul că ați revenit la comisia noastră. Știu că dumneavoastră ați lucrat asidu la strategia pentru piața unică și nu vă este străină activitatea noastră. Ne bucură faptul că, iată, uh, aveți un cuvânt de spus acum. Domnul Tentafilitis, uh, am înțeles că termenul pentru predarea amendamentului 1 martie, analizarea pe uh, 2 martie, după care pe 12 aprilie merge mai departe. Doreați să spuneți ceva mai mult? Domnule președinte, aveți dreptate. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru intervenții. Sunt uh, nerăbdător să aștept să se depună amendamentele pentru a trece la etapele ulterioare. Mulțumim! Iată, un schimb scurt, dar productiv de opinii. Trecem la raportul domnului Șal de Moze, care așteaptă cu răbdare descărcarea de gestiune 2009. Să ne aduceți la zi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o după-amiază lungă, dar nu este nicio problemă. Am patru scurte observații în ceea ce vește descărcarea de gestiune pe 2009. Prima. Știu că e un subiect plictisitor, economic, dar este important să scriem și aceste rapoarte, fiindcă rolul Parlamentului este acela de a fi atent uh, cu cheltuirea banilor europeni. De aceea este important să avem aceste rapoarte de descărcare. În uh, al doilea rând, din fericire, totul merge bine în domeniul nostru. Totul evoluează în direcția oportună și nu prea avem de ce să ne plângem. În al treilea rând, cât, în câteva domenii este nevoie să găsim mai multă deschidere față de modul în care sunt alocate subvenții și sunt cheltuiți banii. În anumite domenii, banii nu sunt utilizați pe deplin și Uh, unora este greu să afle că există, există finanțare care poate fi accesată. Avem uh, tabloul de bord al consumatorilor în acest sens. S-a vorbit deja despre el. Avem un uh, termen uh, limită pentru depunerea amendamentelor până luni la ora 15. Deci mai pot fi făcute câteva ajustări dacă veți considera că este nevoie. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc, doamnă Șaldemoze. Doamna Ivanova, doamna Rule, altcineva mai dorește să intervină? Nu avem alți raportori din umbră. Doamna Ivanova, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc doamnei Șaldemose pentru activitatea întreprinsă. Pe ansamblu sprijinim linia propusă de aceasta, în special în ceea ce privește uh, referirea specială la programul Solvit. Uh, Aș dori să dau câteva amendamente minore în ceea ce privește rolul IMM-urilor, importanța acestora pentru piața unică. Aș dori de asemenea să solicităm Comisiei să analizeze eficiența uh, programelor existente și accesul IMM-urilor la finanțare. Doamna Rule. Doamna Rule, sunteți satisfăcută de rezultat? Perfect. Acestea fiind spuse, cred că am terminat cu totul, fiindcă ne-ați dat uh, datele, tot ce avem nevoie. Vă mulțumim pentru faptul că ați stat alături de noi până la final. Sunt convins că ați apreciat dezbaterile ce au avut loc. Iată că am recuperat timpul uh, pierdut, o schimbare remarcabilă, uh, mai ales uh, pentru a-mi salva reputația că termin reuniunea la timp. Trecem atunci la ultimul punct de pe ordinea de zi am satisfacția de a iura bun venit în doamnei Selanova. Cred că este Uh, primul aviz pentru IMCO în ceea ce privește cooperarea europeană în domeniul educației formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020. Avem proiectul de aviz în față. Uh, domnul Croțman, din păcate, a trebuit să plece, doamna McClarkin nu este, însă mi-a trimis un uh, mesaj pe care vi-l voi rosti. Doamna Rule poate va interveni, domnul Trenta Filitis și dânsul a plecat. Acestea fiind spuse, cel mai bine este să dăm cuvântul doamnei raportor, menționând totuși că nu avem pe nimeni de la comisie. Au uh, plecat mai repede. Oricum, dacă va apărea și comisia va putea să intervină. Acum, doamna raportor are cuvânt. Předsedo, v prvé řadě děkuji za slovo i za Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Și sper că mă ajutați să nu uh, ratez avionul pe care trebuie să-l prind. E foarte important să-l prind. Comisia IMCO este una dintre multele comisii care pregătesc avize în legătură cu acest raport uh, al Comisiei de Ocupare, care este Comisia de Fond. Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale e un domeniu foarte bogat și m-am concentrat mai ales pe aspecte care ține piața internă. Vreau să evit suprapunerile, duplicările cu avize de la alte comisii. Iată de ce multe aspecte importante nu sunt incluse în documentul meu pentru că sunt acoperite în alte documente. Îmi concentrez atenția pe contribuția învățământului profesional, vocațional, mai ales pentru piața internă unică, din perspectiva forței de muncă. Cred că o forță de muncă bine educată și bine calificată e un avantaj concurențial foarte important și în studiile inițiale și pentru procesul învățării permanente pe întreaga durată a vieții. Iată de ce cred că e important să se sublinieze compatibilitatea între sistemele de învățământ din statele membre ca și învățarea limbilor străine și opțiuni pentru programe de învățare de specializare de înaltă calitate, o interacțiune bunătățită între sistemele actuale de calificări, de îndepărtare a barierelor, de a mări mobilitatea pe, din perspectiva pieții interne. Iată de ce subliniez importanța directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Comisia trebuie să țină cont de um, revizuirea în derulare a directivei un alt aspect important, după părerea mea, o reprezintă legăturile transfrontaliere, platforme de comunicare între instituțiile de învățământ și angajatori, mai ales în contextul directivei serviciilor. De asemenea, în legătura cu uh, sectorul de afaceri, cu autoritățile publice, cu consumatorii, mai ales în domeniul legislației europene care stă la baza pieții unice, care cere o mai bună înțelegere a drepturilor și responsabilităților corespunzătoare. Sunt și multe alte aspecte importante legate de acest domeniu, dar nu vreau să mă lungesc cu vorba, așa că o să vă ofer doar un exemplu, învățarea informală, situații în care se lovesc între diverse culturi și tradiții din diverse state membre, Uh, relația între producători și beneficiari, angajatori și angajați, furnizori și clienți, cu orientare prietenoasă față de consumator. Sunt convinsă că se vor prezenta amendamente. Mă aștept să se prezinte amendamente. Deși calendarul e cam strâns, calendarul Parlamentului, aș vrea să propun o întâlnire cu <clears throat> raportorii din umbră săptămâna viitoare la Strasbourg și aștept uh, toate contribuțiile și comentariile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă Senalova, pentru raportul foarte bun. Domnule Grip. Uh, mulțumesc. La rândul meu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor care a realizat ceva foarte interesant, ne-a explicat uh, spiritul proiectului de raport. Împărtășim, evident, ideile și orientările mari, e de la sine înțeles că pentru a atinge de plinul potențial pieții unice e nevoie de o economie europeană mai competitivă, mai performantă, mai inovantă. Și e clar că e nevoie de o forță de muncă de înaltă calificare. Împărtășim așadar și vom sprijini principalele puncte din avizul prezentat de raportoare, insistând poate asupra unor dintre aspecte esențial, uh, ni se pare de importanță deosebită vom avea două amendamente pentru a preciza mai clar lucrurile. Recunoașterea calificărilor profesionale. Trebuie să se îmbunătățească această recunoaștere a calificărilor. <clears throat> Pe de o parte, o reformare a directivei bazându-ne pe rezultatele evaluării în derulare, îmbunătățirea instrumentelor existente, vrem să se precizeze că e bine să se utilizeze mai bine instrumente existente rezultând din procesul de la Copenhaga, cadrul european de certificare, sistemul european de credite de învățare pentru învățământul uh, vocațional și profesional, Europass, toate acestea trebuie utilizate după evaluare. Trebuie să fie bine valorificate. Aș vrea de asemenea, evident, să sprijin tot ce a spus doamna Senalova în ce privește completarea, contribuția pe care o poate aduce o forță de muncă bine calificată. Mi se pare foarte important să se îmbunătățească permanent adecvarea între sistemele de învățământ și de formare profesională cu nevoile de pe piața forței de muncă, o mai bună aderenți, mai mari schimburi și o mai bună concertare între sistemele de învățământ și formare profesională din statele membre, universul cadrelor didactice, instituții de formare, organizații profesionale, interprofesionale pe piața forței de muncă. Mi se pare esențial să se adapteze permanent învățământul și formarea profesională la nevoile reale, actuale de pe piața muncii care știm că evoluează foarte rapid și sunt tocmai exigente. Am dorit de asemenea să precizăm chestiunea stagiilor, dezvoltarea unui cadru de referință de calitate mai bine structurat pentru stagiari. Stagiile nu trebuie să înlocuiască de, locurile de muncă cu normă întreagă, Trebuie să se dezvolte și stagiile de pregătire în Europa, dar un cadru de calitate pentru stagii în acest sens în Europa. Și un ultim aspect, mobilitatea <clears throat> ucenicilor. Există cadrul uh, Leonardo da Vinci pentru a îmbunătăți calitatea pregătirii. Trebuie să se aprofundeze, să se extindă, să se dezvolte de asemenea ca creditele aferente acestui program să nu fie utilizate cum există tentația ca variabila de ajustare bugetară, din potrivă să le garantăm, să le stabilizăm și dacă se poate să le dezvoltăm. Iată punctele în legătură cu care vrem să insistăm, dar totul merge în direcția preconizată de dumneavoastră. Aș avea o întrebare, dar poate să discutăm altă dată. La punctul 6, când faceți trimitere la direcția servicii, ce vreți să spuneți de fapt cu trimiterea la directiva servicii, se corectează vorbitoarea, de la punctul 6? Uh, thank you very much, Mr. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Gluck. Cred că eu sunt singurul raportor din umbra care a mai rămas în picioare, ca să spun așa, toți ceilalți au plecat. Niște comentarii din partea domnului McClarkin. Mi se pare o bază foarte bună pentru a ajunge la un um, aviz uh, care să îmbogățească activitatea noastră. Îi mulțumesc uh, doamnei Senalova <clears throat> și ocazia să adăugăm și niște aspecte în legătură cu care sunt de acord, că, cum a spus și antevorbitoare, contribuția mea, ce mi se pare extrem de interesant în acest document foarte bun de la comisie, poate că ar trebui să ne legăm mai mult de componenta UE 2020 despre care se vorbește. Dacă ne uităm la strategia UE 2020, după cum sublinează raportul Comisiei, statele membre, sistemele lor de învățământ ar trebui să se concentreze mai mult pe creativitate, inovație și spiritul de întreprinzător pentru că acestea sunt uh, niște calificări esențiale pentru Europa viitorului și discuția pe care o avem cu domnul Triantafilidis. Doamna McClarkin, probabil că o să înainteze câteva amendamente în această direcție. Și există elemente interesante aici despre formare pentru spiritul antreprenorial și aspectul de, legat de mobilitate. Să ne concentrăm pe învățarea limbilor străine, aceasta face parte, dar mi se pare că chestiunile legate de inovație și creativitate sunt îmbogățite de oportunități de parteneriate internaționale și eventual să sugerăm ceva în acest sens. Un al doilea punct, să subliniem mai mult portabilitatea calificărilor în acest domeniu și încurajarea oamenilor să aibă o dezvoltare profesională continuă, idei legate de acel europașaport lucruri pe care să le poată duce cu ei oriunde se deplasează, să acumuleze credite de pregătire din diverse țări care să contribuie la o mai bună calificare. Ceea ce mi se pare indispensabil pentru lumea viitorului, ca angajații calificați să-și dezvolte calificările pe piața unică europeană, ceea ce e subiectul în discuție. Și în fine, și eu am fost uh, puțin uh, mirat de trimiterea la directiva privind serviciile, dar sistemul acesta de informare care intră în funcțiune cu cei care au dificultăți să li se recunoască pregătirea vocațională, cred că merită o mențiune specială pentru că în acest domeniu e un prim loc de apel pentru că știm că este recunoașterea reciprocă. Chestiunile vocaționale au un loc de primă mărime atât în ce privește Solvit, cât și sistemul informațional privind piața unică. Deci merită să le menționăm uh, separat. Aceasta e contribuția mea și acum mă bucur să salut. Cred că avem. Hmm, sper că nu vă apocez numele prieten. Doamna Horacis. și doamna Seattle. Nu știu dacă vreți amândouă să spuneți câte ceva sau... Oricum, vă dau cuvântul pentru câteva minute fiecare de la DG, doamna Hoici, de la Educație și Cultură și doamna Șatele de la DG Markt. Cred că prima va vorbi despre recunoașterea reciprocă sau nu. Cine va interveni prima? Vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Sunt de acord cu majoritatea sugestiilor care au fost făcute în raport, în special aspectul legat de mobilitate și ucenicie este esențial. După cum am am subliniat în comunicatul de la Bruges, că vrem să promovăm formarea de ucenicie și mobilitatea ucenicilor în Europa lucru care corespunde cu strategia Europa 2020 și inițiativa Tineretul în Mișcare. Pentru noi este important să lucrăm pe aspectele calitative ale mobilității, pentru că deseori în programul Leonardo da Vinci are loc o mobilitate, însă mobilitatea este foarte scăzută comparativ cu educația universitare. Am dorit să, cooper, să existe cooperare între universități și să se implice și IMM-urile în mobilitatea europeană. Așadar, continuăm lucrul pe aranjamente de calitate în interiorul programului. În afară de acest lucru, nu pot spune foarte multe în legătură cu comentariile dumneavoastră, în legătură cu directiva calificărilor profesionale și a serviciilor. Prefer să dau cuvântul colegii mele din Direcția General Markt. Um... Vă mulțumesc. Salutăm interesul Comisiei INCO față de problemele acestea și față de raportul Consiliul pentru Ocupare, singura problemă primește, privește punctul 4 al recomandării, care cere, com, invită Comisia să consolideze interacțiunea dintre sistemele de calificare existente, cum ar fi Directiva 2005-36, procesul de la Bolonia și cadrul european al calificărilor. Am dori o mo- ușoară modificare al punctului 4, pentru că, dintr-un punct de vedere juridic, nu este posibil să se consolideze interacțiunea între trei uh, puncte care țin de um, legislația de piață, Bolonia, care este un proces interguvernamental, și cadrul european al calificărilor, care este sub responsabilitatea statelor membre. Din punct de vedere practic, am lansat un studiu pentru a examina interacțiunile între uh, Uh, directiva calificărilor profesionale și reforma educației. Așadar, am dorit să așteptăm rezultatul studiului pentru a profita de concluziile sale și uh, să identificăm cea mai bună abordare pentru a ne folosi de reforma educațională pentru a promova mobilitatea. Mulțumesc foarte mult. Sugerați așadar să uh, vă cerem să examinați aceste puncte, ceea ce deja faceți, dar poate uh, raportoarea va putea să aibă o consultare suplimentară. Foarte bine. Doamna Senalova, doriți să faceți câteva comentarii de încheiere și, și eu și doamna de Grif v-a pus întrebarea în legătură cu directiva serviciilor. În primul rând, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru comentariile extrem de interesante. La punctul 6, sunt sigur că vom putea să clarificăm acest lucru. Pregătesc o reuniune cu raportorii din umbră la Strasburg În ceea ce privește Institutul Evaluărilor Reciproce, reciproce am în vedere un schimb de bune practici, de aceea am introdus uh, referirea respectivă la punctul 6. În ceea ce privește punctul 4, deja am fost contactată de către comisie în legătură cu un amendament potențial pe care l-am acceptat Uh, și merge în aceeași direcție cu cele spuse de comisie aici. Uh, vă mulțumesc și vă aștept să ne întâlnim la Strasburg. Uh, termenul pentru amendamente mi se pare că este 14 februarie și votul în data de 28. Da, aveți dreptate, este un, un termen de ziua Sfântului Valentin, ora 3, 14 februarie și astfel încheiem ședința noastră. Din păcate am terminat puțin înainte, înainte de timp. Îmi pare rău că uh, v-am dezamăgit pe cei care așteptați un schimb de opinii cu doamna Corhola și cu mine. Din păcate am amânat aceste puncte pentru reuniunea noastră următoare din 28 februarie la Bruxelles între ora 3 și 6. Vom discuta actul unic european al pieții unice europene raportul doamnei Charles de Meuse și câteva alte puncte. Așadar, ne revedem atunci și sper să aveți o seară foarte plăcută, doamna Senarova. Sper că veți prinde avionul pentru a vă întoarce acasă. Se încheie ședința.